Dragi colegi, haideți să începem. Скъпи колеги, преминаваме към следващата точка от дневния Dragi colegi, haideți să începem audierea noastră. Trecem așadar la punctul următor de pe ordinea de zi, care este punctul 8. E vorba de audierea cu privire la libertatea presei, mass media, libertatea de expresie combaterea instigării la ură în mediul online și offline. Iar uh, subiectul pe care îl discutăm astăzi, de fapt, este un subiect foarte larg. În același timp, e vorba de subiecte care sunt legate între ele. Toate provocările cu care ne confruntăm în momentul de față în Europa pentru protejarea jurnaliștilor, pentru protejarea mass media independente și pentru a combate instigarea la ură și dezinformarea, au un impact direct asupra democrațiilor noastre, care sunt bazate cu toatele pe statul de drept. Libertatea presei, libertatea și pluralismul mass media, dar și protejarea jurnaliștilor au fost uh, întotdeauna centrul agendei Comisiei Libe din Parlamentul European și fac uh, parte din rolul nostru de control pe care îl avem uh, față de respectarea drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană în general, dar și prin uh, activitățile de monitorizare pe care le desfășurăm prin intermediul grupului de monitorizare pentru statul de drept. Libertatea mass media, pluralismul și independența sunt componente cruciale ale libertății de, expre- de expresie și uh, sunt vitale pentru funcționarea democrației Uniunii Europene în statele membre. Deși trebuie să rămânem vigilenți pentru a ne păstra aceste drepturi fundamentale și libertăți, trebuie să constatăm că în ultimii ani, din păcate, Europa s-a confruntat cu o creștere a fenomenelor de instigare la ură în mediile online și offline, de asemenea. Jurnaliștii sunt actorii mass media în Uniunea Europeană, dar nu numai ei sunt în centrul atacurilor multiple în centrul amenințărilor, presiunilor și, cum am văzut în ultima vreme, câteodată și ținta omorurilor. Trebuie să facem recomandări concrete despre cum putem să combatem acest fenomen cât se poate de eficient. Dezinformarea sau propaganda în statele membre a crescut de asemenea și ea se poate explica prin diferite surse un amestec de agenții oficiale, politicieni, partide, contractori privați, dar și organizații ale societății civile. Trebuie să reevaluăm toate acțiunile care au fost întreprinse până acum de către platforme pentru a combate dezinformarea în era transformărilor digitale și în era uh, mass media. Acum vom începe cu prima sesiune a audierii noastre, care se va concentra pe libertatea mass media, pe libertatea de expresie, dar și pe protecția jurnaliștilor de investigație. O să ascultăm părerea Consiliului Europei prin uh, vocea domnului Patrick Pennings, care este liderul, șeful Serviciului de Informare și apoi o vom asculta pe Julie Majerțac, care este șefa biroului de la Bruxelles al Reporterilor Fără Frontieră și apoi vom avea o prezentare a doi jurnaliști de investigație, domnul Peter Erdeli și domnul Dante Polagă, care lucrează respectiv în Ungaria și România. Fiecare dintre intervenienți au uh, pregătit prezentări PowerPoint. Domnul Erdeli a cerut ca materialul său să fie distribuit. Dar uh, voi începe cu domnul Pennings mai întâi, căruia îi dau cuvântul pentru 10 minute. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, ladies and gentlemen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mi-e teamă, doamnelor și domnilor, că va trebui să vă vorbesc despre situația extrem de sumbră a libertății mass media în Europa, nu numai în statele care sunt membre ale Consiliului Europei, dar și în state membre ale Uniunii Europene. Din păcate, Probabil că și alți invitați astăzi vor ajunge la aceeași concluzie și va trebui, după această audiere, să găsim soluții comune, mai degrabă decât doar să tot venim cu o imagine din ce în ce mai sumbră de fiecare dată când ne întâlnim. Suntem de acord că libertatea presei este un pilon al societății democratice, pentru că altfel nu am fi aici. Din păcate însă, în ciuda tuturor uh, angajamentelor noastre și promisiunilor pe care le-am făcut, am ajuns într-o situație în care libertatea presei este din ce în ce mai amenințată, iar răspunsurile pe care le-am găsit până acum nu sunt întotdeauna cele mai bune. Nici răspunsurile cu care au venit politicienii de marcă nu au fost convingătoare și de aceea aș vrea să lansez un apel către dumneavoastră ca la un moment dat, după această audiere, să încercăm să începem să schimbăm această imagine. Sunt liderul Departamentului de Informații Societate la Consiliul Europei și mă ocup uh, direct de libertatea de exprimare. Libertatea presei nu este numai un pilon al societății democratice, ci este și dreptul care este înscris în Convenția Europeană pentru Protecția Drepturilor Omului. Deci noi ar trebui să apărăm acest drept cu orice ocazie. Nu știu dacă funcționează. Aș vrea să trec la următorul slide. Nu pot să nu încep prin a menționa cazul Dafne Caruana Galiția. De fapt, în aceast, mai devreme la Strasbourg am avut o audiere cu privire la ceea ce s-a întâmplat în Malta și este foarte important să vedem ce se întâmplă acum și ce face Consiliul Europei. Avem o platformă pentru protecția jurnalistilor și a actorilor în domeniul mass media, iar colegul de la Reporter Fără Frontiere, dar și de la Federația Europeană a Jurnaliștilor vor putea să vă spun același lucru. Noi am vrut să alertăm organizația față de ceea ce se întâmplă în domeniul presei, ceea ce în același timp ne dă și dreptul să interogăm guverne, să interogăm uh, despre măsurile care s-au luat. Și, din păcate, răspunsurile pe care le-am primit nu au fost întotdeauna o logică, nu au urmat o logică clară și Parlamentul a cerut de multe ori ca o anchetă independentă să se lanseze cât mai repede și până acum nu putem să spunem că am primit un indiciu în acest sens. Nu avem răspunsuri pozitive în ciuda angajamentului autorităților malteze de a face acest lucru iar adunarea parlamentară, care este organizația dumneavoastră soră până la urmă în aceste acțiuni, uh, a tot repetat aceste cerințe. Care sunt provocările cu care ne confruntăm? Vedem că au avut loc două asasinări de jurnaliști în Europa în 2019, jurnaliști de investigație care se ocupau de cazuri de corupție și crimă organizată. Avem din ce în ce mai multă legislație foarte restrictivă, care subminează până la urmă libertatea de expresie. Avem și un impact evident al revoluției digitale au fost închise multe platforme mass media și uh, au fost uh, urmăriți uh, deja uh, penal destul de mulți jurnaliști, dar avem și o, un caz de responsabilitate din ce în ce mai mare în, a platformelor online care se ocupă de uh, diseminarea dezinformării, de propagandă teroristă sau care uh, protejează alte interese. Deci toate aceste provocări pe care le-am menționat aici aduc cu sine multe riscuri. Care sunt aceste riscuri? În primul rând, ca jurnaliștii să fie intimidați și în continuare, însă nu numai intimidare, ci și atacuri hibride, dezinformare, interferență în uh, procesele electorale, dar și uh, instigare la ură online. Despre ce vorbim aici? Ce este în joc până la urmă? Libertatea mass media, libertatea și siguranța jurnaliștilor, dar și libertatea guvernanței noastre democratice, care este sistemul pe care ne bazăm. Am încercat să ne concentrăm pe mai multe domenii în răspunsurile noastre, mai ales în domeniul protecției jurnaliștilor, în domeniul libertății de expresie, a libertății mass media și a dezvoltării politicilor. Dar foarte des, mai ales ultima, dezvoltarea unor politici nu este suficientă, pentru că e nevoie de Uh, mecanisme care să funcționeze eficient și care să răspundă la provocările pe care le-am menționat înainte. Instigarea la ură online, dar și uh, amenințările online sunt o parte din ceea ce vreau să vă transmit ca pericole și vor fi, de fapt, uh, prezentate în a doua parte a prezentării mele. Unul din elementele pe care l-am menționat aici și vedeți pozele celor doi jurnaliști care au fost omorâți de curând – deci unul din elementele cruciale sunt, este platforma noastră pentru protecția jurnaliștilor și pentru securitatea jurnaliștilor. Încercăm așadar să oferim această platformă pentru că avem parteneri precum organizațiile jurnaliștilor care ne alertează cu privire la anumite situații, iar noi încercăm să găsim reacția potrivită. În ciuda acestor uh, mecanisme, n-aș spune că situația s-a îmbunătățit. Din contră, aș spune chiar că s-a înrăutățit. Ne concentrăm în momentul de față pe protecția jurnaliștilor în primul rând, iar una din recomandările cheie pe care Comitetul Ministrilor al celor 47 de state membre ale Consiliului Europei s-a referit la protecția și siguranța jurnaliștilor. Promovarea și protecția jurnaliștilor este prioritatea noastră, dar și la nevoie încercarea de a aduce în fața justiției a uh, celor care îi pun în pericol pe jurnaliști. Trebuie pentru aceasta să ne asigurăm ca toate recomandările frumoase și toate um, documentele care s-au elaborat nu sunt doar pe hârtie, ci sunt chiar implementate în toate statele membre. Pluralismul mass media și protecția jurnaliștilor merge mână-mână cu ceea ce acum constatăm ca uh, a fi un fenomen foarte amplu de dezinformare, mai ales în preajma unor alegeri, dar și în general în viața politică. Dacă vorbim despre aceasta, trebuie să vorbim și de amenințările față de cei care încearcă să evidențieze derivele unor guverne din UE. Care sunt provocările pe viitor? Cu siguranță platformele și rețelele sociale, lipsa de reglementare în domeniul acesta și o dificultate din ce în ce mai mare de sponsorizare a jurnalismului de calitate. Acesta este un lucru pe care trebuie neapărat să-l discutăm. Vom organiza și o conferință în acest sens. Nevoia ca platformele online să poată să participe, să poată să garanteze că jurnalismul de calitate să poată să fie promovat, să poată să fie protejat. Iar aceasta merge mână-mână cu toate măsurile pe care noi le putem lua la nivelul uh, intermediarilor de pe internet. Îmi cer scuze, dar butonul ăsta nu merge foarte bine, spune vorbitorul. În ceea ce privește adunarea noastră parlamentară, am uh, lansat mai multe rapoarte care sunt pe rol pentru ca să putem să creăm un fel de ombudsman al uh, internetului. De asemenea, am făcut pași în direcția unei educații mass media. Încercăm să găsim răspunsuri pozitive la toate problemele pe care vi le-am evidențiat înainte pentru ca să ne asigurăm că putem preveni uh, nu un astfel de fenomene, să prevenim discriminarea, să lansăm o dezbatere de asemenea la nivelul societăților și să ne asigurăm că guvernanța democratică poate să se dezvolte într-un mediu sănătos. Dacă mai aveți, desigur, întrebări sau doriți să mai discutăm despre anumite, anumite aspecte din cele pe care le-am relatat, vă stau la dispoziție. Oricum, vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, domnule Pennings. Doamna Majazac, e rândul dumneavoastră acum, așa aveți cuvântul 10 minute. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, Bună ziua tuturor. O să mă exprim în limba mea maternă, care e franceza. Sunt reprezentanta Reporteri Fără Frontiere pe lângă instituțiile europene deja de trei ani și jumătate. Când am început să lucrez pentru RSF, Reporteri Sans Frontières, după cum spuneam, uh, mi se spune, când spuneam acest lucru, mi se răspundea, e foarte bine, dar ce faci, cu ce te ocupi exact? exact? Și simțeam în această întrebare un anumit scepticism în legătură cu necesitatea de, a, de apărare a presei în Europa. De atunci a avut loc referendumul pentru Brexit, alegerea lui Trump uh, la președinția Statelor Unite, care îi numește pe jurnaliști dușmanii poporului și în Europa asasinatul uh, lui Daphne Caruana Galizia și uh, a jurnalistului slovac Ian Kuciak, ambii uciși pentru că făceau anchete asupra afacerilor de corupție. Și uh, când spun acum că lucrez pentru RSF, mi se spune, da, într-adevăr, probabil că aveți multe lucruri, dar avem nevoie de dumneavoastră. Ceea ce e foarte clar este că există în mod foarte clar o conștientizare că libertatea presei nu este un bun dobândit și că există o criză de încredere care amenință democrația noastră. Mă gândesc uh, că uh, și audierea de acum uh, merge în același sens. În ultimii doi ani am asistat la asasinate de jurnaliști pe sol, teritoriul Uniunii Europene, 6 octombrie 2017, Daphne Caruana Calizia, ucisă uh, cu o uh, mașină capcana, în capcană în Malta, cu patru luni după aceea în Slovacia, un jurnalist de 27 de ani, împușcat, în același timp cu iubita sa, amândoi uciși intenționat pentru că lucrau pe uh, un dosar de corupție la nivel înalt. 6 octombrie 2018, o jurnalistă bulgară, Victoria Marinova, a fost violată și asasinată într-un parc uh, din Bulgaria. Uh, nu s-a putut stabili uh, cu certitudine mobilul asasinatului, însă Marinova era prezentatoare TV unde um, a făcea o anchetă în legătură cu fondurile europene. Și un al patrulea asasinat ar fi putut uh, să aibă loc, a fost evitat în ultimul moment datorită poliției care a dejucat un uh, proiect de asasinare de către mafie, mafie a unui uh, jurnalist sicilian, Paolo Borometi, care făcea anchete pe rețelele mafiote. Un un mafiot a spus că o mică moarte uh, e o lecție foarte bună pentru toți ceilalți. Ne gândim mai degrabă la Rusia lui Vladimir Putin și nu la stat, un stat de drept uh, în care s-ar presupune că domnește democrația. Aceste asasinate sunt însă doar vârful icebergului, pentru că astăzi jurnaliștii de anchetă sunt supuși uh, la numeroase forme de intimidare, atacuri fizice, verbale, hărțuire judiciară. Și când uh, jurnaliștii sunt împiedicați uh, să muncească, acesta, acest lucru amenință însăși democrația noastră. Roberto Saviano, în Italia, 20 de peste 20 de jurnaliști uh, au protecție polițienească uh, non-stop. Sunt în state care sunt în topul uh, libertății presei. Țările de jos, doi jurnaliști sunt sub protecție pentru că uh, fac anchete în legătură cu traficul de influență la nivel internațional între uh, puterea politică și mafie. De exemplu, în Bulgaria, care are un cartonaș roșu, este un stat care este cunoscut pentru corupție, pentru ineficacitatea sistemului judiciar și jurnaliștii sunt uh, prinși între Ciocanul și Nicovala criminalității organizate și a puterii care nu-i apără. Uh, jurnaliștii uh, sunt îngrijorați, vedem acest lucru și în România, în Polonia. După aceea, Thomas Piatek, care a fost uh, atacat în justiție de către parchetul militar, acuzat de terorism pentru că a revelat uh, legături între uh, ministrul apărării din Polonia și mafia rusă. Și jurnaliștii de la Gazeta Vivorța sunt în colimatorul justiției pentru că au uh, îndrăznit să îl critique pe Iaroslav Kaczynski, care este implicat într-o afacere cu construcții dubioase. Iată așadar uh, practici extrem de disuasive pe, față de jurnaliști. Uh, aceste proceduri împotriva jurnaliștilor, în engleză slap, prin care uh, sunt intimidați jurnaliștii. Este o tehnică care vizează să epuizeze resursele financiare ale ziariștilor, uh, tehnică utilizată în Malta împotriva lui Daphne, Daphne Caruana Galizia și care acum este folosită împotriva uh, jurnaliștilor care încearcă să continue munca lui Daphne Caruana și să, să reveleze uh, corupția și spălarea de bani din Malta. Daphne Caruana a fost hărțuită judiciar în timpul asasin- în momentul asasinatului său er, erau intentate peste 50 de procese pentru defăimare. 26 din aceste plângeri sunt în continuare pe rol în ciuda decesului său și acestea atârne asupra uh, fiului său. În Franța există asemen, uh, practici asemănătoare cu Vincent Boloric, în moment în când just, jurnaliștii anchetează activitățile sale, sunt, li se intentează procese. În Croația, uh, uh, asociația HND a repertoriat peste o mie de cazuri intentate în instanță jurnaliștilor. După aceea, hărțuirea din partea armatelor de troli care se uh, dezlănțuiesc împotriva unui online uh, asupra jurnaliștilor, încercând să intimideze și să-i facă să tacă. Este vorba de acțiuni uh, extrem de violente și brutale. Uh, avem, ai nevoie de o forță incredibilă pentru a face față acestor atacuri constante Uh, vom avea o proiecție în 14 noiembrie la Bruxelles a unui documentar numit Dark Place, un loc întunecat, uh, mărturia unei uh, jurnaliste care a fost victima hărțuirii cibernetice, coprodus de OSC. Este emoționant să vedem această mărturie și cum i-a afectat viața în care mediul virtual a avut un impact real asupra vieții sale reale. Foarte rapid, o altă tendință îngrijorătoare care apare în unele democrații, retorica împotriva presei. Ostilitate, ură împotriva jurnaliștilor îngrijorător, dat fiind că aceste ostilități sunt încurajate de, de anumiți responsabili politici. Din ce în ce mai mulți politicieni văd presa nu ca o putere esențială, ci un adversar uh, pe care îl atacă. În Ungaria, jurnaliștii au, sunt declarați persoana non grata și responsabilii partidului uh, lui Victor Orban și chiar Orban uh, refuză să uh, discute cu jurnaliștii care nu sunt afiliați presei prietene Fides. De asemenea, în Franța, șeful partidului La France Insoumise scrie că presa este injustă. Jurnaliștii sunt amenințați în octombrie un incident în octombrie 2017, președintele ceh Milos Zeman a venit la o conferință de presă cu o pușcă Kalashnikov falsă pe care scria pentru jurnaliști. Atacurile verbale și amenințările nu sunt doar dezagreabile, sunt chiar periculoase. Și uh, sunt, uh, de fapt, incitări la violență fizică. De, de altfel, în Franța, cu vestele galbene, am asistat la un nivel de violență fără precedent. Echipele de, pre- de televiziune nu mai îndrăznesc să uh, își afișeze logo-ul dacă nu sunt însoțiți de gărzi de corp, de potigarți. Pentru a-i proteja pe jurnaliștii de anchetă, trebuie ca aceștia să fie liberi și independenți. În numeroase state, oligarhii uh, își construiesc imperii mediatice – cumpără canale de presă nu pentru a crește pluralismul, ci pentru a-l pune în serviciul intereselor lor economice sau politice, pentru a-și extinde influența proprie sau a prietenilor lor. De asemenea, băncile, uh, sectorul imobiliar, um, conflicte de interes care aduc atingere independenței jurnaliștilor și dreptul, dreptului tuturor cetățenilor de a avea drept la uh, informații imparțiale. Ungaria, Bulgaria, Republica Cehă. Și există și fenomenul dezinformării. Primejdea dezinformării este că discreditează uh, spațiul de comunicare și informare. Informațiile false discreditează toate informațiile, inclusiv uh, informațiile jurnaliștilor independenți. Astăzi, oamenii spun, am citit pe Facebook, am văzut pe Facebook. Identitatea jurnalistului este diluată. Care sunt sursele fiabile? Ce e real? Ce e adevărat? Ce, ce e adevărat? Ceea ce e fals? Nu mai există adevăr sau minciună. Ă, trăim în, ă, un, într-un univers alternativ al opiniilor și emoțiilor ă, mai mult decât oricând avem nevoie de o presă independentă în Europa care raportează asupra faptelor, care denunță abuzurile și care trage la răspundere guvernele. Fără, fără o presă liberă, nici uh, democrația nu poate să funcționeze. Autoritarismul uh, se uh, consolidează uh, prin oprimarea presei libere Trebuie să susținem o, o presă liberă, independentă, care este necesară pentru o so mm, mm, societate democratică. RSF a făcut 10 propuneri pentru a proteja libertatea jurnaliștilor din Europa. Am uh, adus aici un număr de exemplare cu aceste propuneri. Puteți să le distribuiți. Um, voi menționa foarte pe scurt câteva dintre acestea. În primul rând, un punct de contact de urgență pentru a trage un semnal de alarmă atunci când constatăm o încălcare a drepturilor fundamentale. Un acest punct de contact ar putea să fie un comisar care să fie responsabil de a acționa în concertare cu autoritățile naționale pentru a asigura libertatea informației, uh, măsuri împotriva hărțuirii judiciare. Și, în final, un statut al libertății presei RSF predează ca Parlamentul European să examineze periodic libertatea presei în toate statele membre, ca această examinare să facă recomandări pe țară și în cazul încălcărilor grave să apare sancțiuni care să ducă la suspendarea fondurilor europene pentru, stat, pentru statele respective. Mă opresc aici. Mersi, Mulțumesc foarte mult, doamnă Majerzac. Domnule Erdei, aveți și dumneavoastră cuvântul 10 minute. Ladies and gentlemen, members of this committee, my name is Peter Erdei and I'm a reporter. Mulțumesc, sunt Peter Erdei și sunt reporter. We have around 400,000 visitors a day. Avem peste 400 de mii de vizitatori pe zi și am primit uh, o serie de premii pentru jurnalistul nostru de anchetă. Încerc să vă, să vă arăt o imagine. Aici în stânga uh, birourile Parlamentului și jos uh, parterul acestei clădiri cu un spațiu delimitat de 10 metri pătrați. Este o adăugire recentă. Uh, cu câteva săptămâni în urmă, această zonă a fost desemnată pentru jurnaliști. Reporterii nu mai au voie să ia interviuri deputaților niciunde în Parlament. Dacă pui întrebări în afara Parlamentului, este și acest lucru problematic. Uh, poliția a, invest- a închetat un uh, jurnalist uh, pentru hărțuire după ce l-a abordat pe un deputat pe stradă. Um, poliția locală a apărut, a verificat buletine și a confiscat chiar și o dronă calea digitală nu este nici ușoară. e mail trimise către FIDE sau către instituțiile statului sunt ignorate. Uh, Orban nu a mai dat un interviu unui uh, canal media independent de 5 ani. În 2010, uh, Ungaria avea o lege foarte progresistă în legătură cu libertatea presei. Uh, din 2013 legea s-a schimbat, instituțiile de stat acum uh, pot să uh, taxeze mii de euro dacă li se cer informații publice. Uh, Curtea Supremă a declarat că Ișvan Tibor, cumnatul președintelui prim-ministrului Orban, nu este o persoană publică și nu poate să fie abordat pe stradă. Uh, orice legislație relevantă a fost schimbată. Uh, oficialii regimului tratează jurnaliștii ca și cum ar fi uh, persoane care îi hărțuiesc, dacă li se pun întrebări. Jurnalismul independent este sub amenințare. Este o, aici, aveți aici un citat de, de la, din partea unui Mm, partid de, de extremă dreaptă. Nu sunteți presă, ați devenit cel mai mare dușman al poporului maghiar și trebuie să fiți exterminați în Ungaria. Fiecare țară are extremiști violenți, însă diferența în Ungaria este că membrii guvernului, uh, deputații, folosesc uh, paginile lor pe Facebook de, pentru a uh, partaja postările acestor site-uri extremiste deci este o violență care este susținută și contează ca intimidare și din partea autorităților. Un uh, coleg maghiar a fost uh, abordat de poliția secretă care i-au arătat uh, fotografii cu, din viața privată, spunând că altcineva ar putea să îl șantajeze și că ar trebui să lucreze împreună cu guvernul pentru a fi protejat. Mișcarea împotriva presă, în mișcarea împotriva presei independente, guvernul și-a construit propriul, propriul său imperiu media. Peste patru uh, uh, uh canale media au decis să-și doneze tot, tot, tot portofoliul toate portofoliile către uh, o, com, un consorțiu creat de către guvern. De asemenea, o nouă lege uh, centralizează uh, Ehm, televiziunea, radioul și presa scrisă. Cu câteva eh, luni după crearea acestei fundații și cu o, o zi înainte de alegerile din 25 mai pentru Parlamentul European, așa arătau toate primele pagini ale ziarelor naționale. Ehm, titlul uh, uh, spunea uh, Uh, cei care sunt pentru imigrație vor fi la vot, ieșiți și să ieșim și noi la vot. Guvernul este cel mai mare furnizor de publicitate în presă. Guvernul cu uh, campaniile sale în care atacă Bruxelles în ultimii ani au cheltuit sute de mii de euro Uh, sute de milioane de euro pe uh, aceste mm, campanii uh, de publicitate și de um, denigrare. Okay. So on the left you see the audience share of the two large În stânga vedeți cota de audiență a principalelor două canale, TV2 și RTL cu albastru care ușor critică regimul, sunt uh, aproape la egalitate în materie de rată de audiență și vedeți clar care canal e favorizat. Uitați-vă la fonduri pe graficul din dreapta. Toată lumea are mare grijă unde uh, își plasează reclamele ca să nu jignească guvernul. Și așa se secătuiesc resursele care merg spre media independentă. Bugetul pe 2020 pentru serviciu public în ghilimele, de niște ghilimele uriașe, așa cum se spun media de stat, bugetul pentru ei a fost anunțat anul viitor va fi 232 de milioane de euro. După cum spune o fostă ziaristă de acolo care și-a dat demisia din cauza interferențelor politicului, sunt instrucțiuni clare care spun să arăți opoziția doar în culori sumbre televiziunea e obligată, demersul de stat e obligată să salute 5 minute fiecărui candidat, dar dincolo de asta, dincolo de această perioadă, niciodată nu sunt invitați politicieni opoziție, nici la opoziție, la talk show-uri, la nimic altceva. În decembrie trecut, uh, membrii opoziției au făcut un sit-in în uh, camera de machiaj, unii au fost azvârliți în stradă, deși aveau imunitate, și recent au câștigat la tribunal procesul împotriva televiziunii de stat. Media de stat din Ungaria probabil este principalul uh, factor de diseminare a propagandei rus, rusești. RT și Sputnik își transmit mesajele și în Ungaria. O să vă spun o poveste despre TV2, o televiziune care primește o grămadă de bani de la guvern. În 2018 uh, septembrie Parlamentul European a votat raportul Sargentini. TV2 a alocat 10 minute la știrile de seară. Bun, era o știre importantă, de ce nu la urma urmelor? Și prezentatorul a început cu următoarea propoziție. Peste tot în Europa, în, pe rețelele sociale, Victor Orban este lăudat, deși Parlamentul a adoptat raportul Sargentini. Succesul este al primului ministru maghiar. 10 minute 12 opinii pro-guvernamentale, pentru că au vorbit prim-ministru, ministrul de externe, trei parlamentari Fides și comentatorii pro-guvern anonimi. Timpul pentru opoziție, zero. Singura mențiune vizând opoziția a fost, s-a spus, anumiți parlamentari ai opoziției au votat împotriva Ungariei și a dat cu numele pe acești antimaghiari, vezi, domne. Ișvan Uihei, unul dintre cei vizați, a făcut o plângere la autoritățile media pentru că televiziunea națională este obligată să prezintă știrile într-un mod nepărtinitor și el a considerat că și după standardele Ungariei era strigător la cer ce s-a întâmplat. Însă autoritatea de control media, creată de Fides, n-a făcut nimic. La prima investigație au spus că totul a fost perfect uh, uh, regulamentar, a fost a doua investigație, același rezultat, Uihei a făcut apel, și atunci s-a spus, la a treia investigație, la un an, post factum, au spus că într-adevăr a fost o prezentare părtinitoare, dar n-a dat nicio amendă. Mașinăria proguvernamentală mai are o funcțiune, intimidarea sau uh, compromiterea posibilor adversari. Când liceenii au protestat, o liceancă a protestat împotriva uh, guvernului, a devenit ținta unei campanii calomnioase, a fost numită curvă în presă, au publicat fotografii uh, uh, de jos în sus, pe sub fusta ei făcute. Înainte de alegerile locale, s-au publicat poze trucate ale candidaților opoziției care făceau să pară de o altă rasă, cu fața negrită. Vedeți aici comparația, vedeți cum au fost trucate fotografiile, originalul și ce au făcut din ele. Sunt doar câteva exemple pentru a ilustra ce se întâmplă în Ungaria. Zile în șir aș putea sta aici, dar cam asta ar fi tendința mea, așa că să mă abțin. Asta nu mai, asta nu mai e jurnalism. Nu sunt trusturi conservatoare sau de dreapta, nu sunt arme de derutare în masă, E propagandă clar controlată de stat și sunt extrem de eficienți. Acum există cerere mare la export. Oameni cu interes de afaceri din Ungaria creează imperii similare în Slovenia și Macedonia. Și fostul vicecancelar austriac Strache spunea că și el și-ar dori așa ceva. A trebuit să-și dea demisia după ce a spus asta, așa că povestea acolo e puțin altfel. În multe țări din lume, prin urmare, e mult mai greu să fii jurnalist acum. Însă, ce vă spunem nu se întâmplă în altă parte. Se întâmplă în Ungaria, membru NATO, membru al Uniunii Europene. Și poate că ce spun eu vi se pare de neconceput sau străin, însă vă asigur se poate întâmpla și la dumneavoastră. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Thank you, Mr. Reddy. Mulțumesc, domnule Erdeli. Iar acum, domnule Tapalaga, aveți cuvântul 10 minute. My name is Dan Tapalaga. I'm a investigative journalist working for... Mă numesc uh, Dan Tapalaga, sunt jurnalist de investigație și lucrez pentru G4 Media, care este un site independent uh, mic pe care l-am fondat uh, anul trecut. Mulțumesc pentru invitație, este o mare onoare pentru mine să fiu aici astăzi. O să-mi țin însă prezentarea în română, și o să încep acum. Totul a început în urmă cu aproape trei ani. Din decembrie 2016 până în mai 2019, când a fost condamnat la trei ani și jumătate de închisoare, Liviu Dragnea a condus România de facto în stilul lui Victor Orban, a exercitat puterea ca un Orban sau Erdogan mai mititel, dar nu mai puțin agresiv când a câștigat alegerile în urmă cu trei ani liderul psd avea deja o condamnare penală definitivă cu suspendare pentru furt de voturi. legea românească interzice unui condamnat să ocupe funcția de prim ministru. în consecință dragnea nu putea să conducă românia direct ca orban în ungaria sau erdogan în turcia ci prin interpuși cu ajutorul unor premieri marionetă dați jos când refuzau să meargă prea departe în lupta lui cu justiția. A schimbat trei premieri în trei ani. Odată ajuns la putere, prioritatea zero a lui Liviu Dragnea a fost să scape de al doilea dosar penal, în care era acuzat de angajări fictive. Un termen, cred că, destul de cunoscut și aici. Știa că riscă o condamnare cu executare, dat fiind că mai avea deja una. Astăzi Dragnea este la închisoare, dar cât a fost liber, a făcut totul pentru a încerca să scape de justiție. A încercat să distrugă instituții întregi, să preia controlul asupra magistraților, a încercat să reducă la tăcere ziariști, ONG-uri, adversari politici. A vânat vocile critice care i-au dezvăluit abuzul de putere sau i a investigat afacerile amenințându i libertatea. s a luptat cu toți cei care au refuzat să asiste pasiv cum un om aruncă în aer inclusiv relațiile cu partenerii externi cu ue sau cu statele unite pentru a scăpa de închisoare. a pus democrația și parcursul european al româniei în cel mai mare pericol din ultimii treizeci de ani de după căderea comunismului. ce l a oprit totuși din opera de distrugere metodică a unei țări. S-a împiedicat de o mână de ziariști, de câțiva magistrați și funcționari curajos, dar mai ales de reacția străzii. A fost oprit democratic, prin vot și de justiție. Voi relata în cele ce urmează doar câteva episoade. Toate sunt experiențe personale directe. Tot ce veți auzi se bazează pe fapte, pe evenimente și pe declarații publice verificabile la începutul lunii ianuarie două mii șaptesprezece o sursă de încredere mă avertiza că guvernul proaspăt instalat vrea să dezincrimineze prin ordonanță de urgență o serie de fapte penale cu scopul evident de a l scăpa pe liviu dragnea de dosarul penal. publicația la care lucram pe atunci hotnews ro a scris despre intenția guvernului și a explicat cum îl ajută pe dragnea modificarea codului penal în regim de urgență dezvăluirile hotnews.ro preluate și de alte publicații și televiziuni au scos atunci în stradă mii de oameni. Săptămâni întregi, zeci de mii de români au protestat în piața din fața guvernului. Speria de amploarea manifestațiilor din București și din alte orașe, cele mai mari proteste de după 1989, guvernul condus din umbră de Dragnea s-a văzut nevoit să anuleze ordonanța de urgență. Un alt episod acum după câteva luni în mai două mii șaptesprezece am publicat o serie de anchete despre o insulă la dunăre belina care a ajuns în cele din urmă la familia dragnea. insula devenise locul preferat de pescuit și relaxare a fostului lider psd. micul paradis aflat în sudul româniei la dunăre trecuse de la stat în domeniul privat printr o hotărâre de guvern. l a ajutat în acest demers rovana plumb a fost propusă ulterior pentru funcția de comisar european de către premierul marionetă al domnului Dragnea, Viorica Dăncilă. Gândiți-vă puțin. Un politician fură fură o bucată de Dunăre cu ajutorul guvernului, taie o felie din țara lui, decupează o insulă numai pentru el. Toate astea se întâmplă într o țară ue. procurorii au deschis o anchetă după publicarea investigației însă doamna plumb nu a putut fi anchetată colegii săi de partid au votat în parlament împotriva ridicării imunității. candidatura doamnei plumb la funcția de comisar a fost între timp respinsă după audierile din parlament inclusiv din cauza probelor de integritate ridicate de afacerea belina dar nu numai în paralel cu dezvăluirile despre insula de pe dunăre pe care familia dragnea și a făcut o cadou colegii de la rise project un portal de investigații au scris în două mii șaptesprezece despre vacanțele de lux pe care liderul psd partid pretins de stânga le efectua în brazilia la fortaleza. o lună mai târziu în iunie două mii șaptesprezece autoritățile fiscale au descins în cele două redacții la hotnews.ro și la rise project într o evidentă tentativă de a le intimida. controlul fiscal a durat însă șase luni. puterea a hărțuit două redacții mici timp de șase luni pentru că au îndrăznit să scrie despre big boss. am continuat să publicăm în tot acest timp anchete despre afacerile celui care conducea deja românia cu o mână de fier și încerca să distrugă justiția modificând codurile penale prin ordonanță de urgență. Au urmat alte anchete și noi dezvăluiri despre afaceri la un nivel ceva mai mare, care depășește de această dată granițele României. În februarie 2018 am dezvăluit într-o nouă investigație publicată pe hotnews.ro detaliile unui acord secret semnat între o companie deținută de unul dintre fundraiserii de top ai președintelui american donald trump și o companie de stat din românia specializată în producția de armament și tehnică militară. acordul era un pas important în vederea obținerii unui contract militar în românia în valoare de peste două sute de milioane de dolari de către omul lui trump. compania americană nu era totuși una oarecare proprietarul ei elliot brody era unul și același cu cel care îl invitase pe liviu dragnea la ceremonia de investire a președintelui american donald trump în ianuarie. 2017. Broidi este anchetat azi de procurori în statele unite și în românia fiind suspectat că a încercat să și folosească influența avută pe lângă președintele trump pentru a și extinde afacerile în românia. pe scurt dragnea încerca să și facă aliați puternici la washington să și cumpere indulgențe sperând că salvarea lui va veni de peste ocean pentru a se salva era dispus să plătească oricât dar nu din banii lui. această investigație despre lobbyistul lui trump așa numita afacere Sirsinus, după numele companiei americane a fost și printre ultimele publicate la hotnews ro. Eliot Brody a amenințat redacția prin avocații lui cu un proces costisitor la Londra. Eu însumi am fost notificat că a început un proces într-o țară în care costurile apărării sunt foarte mari. După mai bine de 12 ani la conducerea editorială a hotnews.ro, am decis împreună cu redactorul șef, Cristian Pantazi, că nu este bine să mai expunem o redacție întreagă, persecutată deja de fiscul domnului Dragnea. În martie 2018 ne-am lansat propriul site g4media.ro ne am bazat de la bun început pe donațiile cititorilor și pe finanțări independente fără ajutorul cititorilor care continuă și astăzi să susțină puternic g patru media ro nu am fi reușit să continuăm. în aprilie două mii optsprezece g patru media ro a publicat detalii despre intenția guvernului condus din umbră de liviu dragnea de a a adopta un memorandum prin care românia susținea mutarea ambasadei de la tel aviv la ierusalim. a fost singurul guvern din ue care a susținut puternic politica statelor unite în ce privește recunoașterea ierusalimului drept capitală a israelului. memorandumul însă n a mai fost adoptat nici în ziua de azi după poziția președintelui klaus iohannis. alt episod acum are loc pe data de 9 mai, ziua Europei. La o recepție oficială am refuzat să întind mâna lui Liviu Dragnea, care venise jovial să mă salute, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De data asta nu ne dă mâna, i-am spus. De ce? m-a întrebat. După ce am explicat care sunt cele două motive care mă determină să nu-i strâng mâna, a răspuns pe un ton care suna din nou a amenințare. Bine, atunci nu o să ne dăm mâna până la capăt. Peste câteva zile, Liviu Dragnea a cerut public să fiu anchetat de procurori pe motiv că memorandumul guvernului privind mutarea ambasadei era clasificat și că el însuși ar fi aflat din presă de existența lui. În ziua respectivă, după amenințarea liderului atotputernic, donațiile au crescut semnificativ pe g4media.ro. Am simțit atunci cum cititorii au făcut din nou scut în jurul nostru. În toată vara lui 2018, guvernul a tot încercat să adopte ordonanța de urgență salvatoare pentru Dragnea, prin care căuta să modifice codurile penale. Problema rămăsese nerezolvată, ceasul ticăia tot mai repede. De fiecare dată când se pregătea să adopte ordonanța de urgență, sursele G4 Media au avut grijă să-și facă datoria lor. Le datorăm astăzi multe. Sub presiunea constantă a opiniei publice și sub o puternică presiune externă, exercitată inclusiv de Parlamentul European și de Comisia Europeană, guvernul a dat mereu înapoi. liviu dragnea și partidul său au reușit totuși să modifice în parlament legile justiției codurile penale a reușit să o schimbe din funcție și pe laura codruța kvesi fosta șefă a procurorilor anticorupție. astăzi kvesi a fost aleasă în funcția de șef al parchetului european în ciuda faptului că propriul guvern nu a susținut o. Sorry for taking too long. I will need one, two minutes if it's possible. Thank you very much. O secție specială de anchetare a infracțiunilor comise de magistrați, înființată după modificarea legilor justiției, a încercat să-i compromită la Orei Codruța și șansele de a ocupa funcția de șef al parchetului european. Și acum un episod ceva mai dramatic pentru democrația românească. În data de 10 august 2018, guvernul PSD a recurs la violență împotriva participanților pașnici la un miting organizat la bucurești de diaspora românească în semn de susținere a justiției statului de drept și orientării pro europene a româniei. în fine încă un atac la libertatea presei. în noiembrie două mii optsprezece colegii de la rise project au publicat o serie de documente despre afacerile companiei de casă a liderului psd care l a plimbat pe liviu dragnea în vacanțele de lux în brazilia. a doua zi autoritatea pentru protecția datelor a cerut redacției acces la sistemele informatice adică acces la sursele jurnalistice amenințând redacția cu amendă record în valoare de douăzeci de milioane de lei un alt abuz comis în numele respectării noilor reguli gdpr în realitate a fost o nouă tentativă de intimidare la fel de grosolană ca ancheta fiscului. toate aceste acțiuni și multe altele au așezat românia alături de ungaria și polonia în rândul regimurilor iliberale cu derapaje grave de la respectarea valorilor europene. cetățenii româniei însă și au luat revanșa la alegerile pentru parlamentul european din douăzeci și șase mai două mii nouăsprezece psd a fost drastic sancționat la vot. a doua zi pe douăzeci și șapte mai înalta curte l a condamnat pe liviu dragnea la trei ani și jumătate de închisoare cu executare. aceste orori împotriva presei asaltul continuu la adresa justiției și statului de drept s au întâmplat încă o dată vă spun într o țară membră ue fără ca bruxelles ul să dispună de prea multe pârghii de intervenție. situația știm deja nu stă prea bine nici în ungaria nici în polonia nici în alte state europene. azi situația politică din românia s a schimbat radical guvernul psd a căzut în urma unei moțiuni de cenzură depusă de opoziție viorica dăncilă ultima marionetă a lui dragnea a plecat. la bucurești s a instalat luni după amiază un nou guvern. Pe noul premier îl cheamă, o să râdeți, Orban, Ludovic Orban, să sperăm că nu va dori să-l imite vreodată pe Victor Orban. Nu știu ce poate să facă Parlamentul European pentru a susține presa independentă și libertatea de exprimare, dar știu bine și ar putea să nu facă, ar putea, de pildă, să nu pună în mâna politicienilor legi pe care acestea le pot folosi oricând pentru a limita libertatea de exprimare one, one more minute thank you very much GDPR este doar un exemplu de reglementare inutilă care nu protejează cetățenii mai mult decât înainte, dar cu siguranță complică teribil viața jurnaliștilor independenți, micile redacții, fără prea multe resurse la îndemână. Parlamentul și Comisia ar putea gândi mai mult atunci când cedează lobby-ului marilor trusturi de presă în războiul cu giganții internetului, sacrificând tocmai presa independentă cer parlamentului european să acționeze cu toate pârghiile de care dispune pentru a proteja jurnaliștii independenți mai vulnerabili decât cei înregimentați în trusturi mari de presă. unde este totuși vestea bună? micii satrapi orientali autocrații inamicii democrației din ue care își construiesc baza de putere numai pe propagandă și minciună pierd în cele din urmă bătălia cu proprii cetățeni. la un moment dat adevărul îi ajunge din urmă cel târziu la vot și o să închei spunând că acest text este dedicat colegilor jurnaliști de investigații Ian Kuciak din Slovacia și Daphne Caruana Galizia din Malta. Ei au riscat infinit mai mult decât noi și au plătit cu viața pentru curajul lor de a lupta împotriva corupției politice. Avem cu toții o datorie față de sacrificiul lor. Ei ne-au arătat că pentru adevăr și pentru libertate merită să te lupți până la capăt iar noi jurnaliștii liberi și voi voi cei de aici mandatați printr un vot de cetățenii europei să le apărați drepturile nu avem voie să uităm că în europa mor jurnaliști pentru adevăr. nu avem voie nici să uităm nu avem voie nici să tăcem nu avem voie să facem nici un pas înapoi. azi mă bucur că măcar atât am putut face ca jurnalist pentru meseria mea și pentru cititorii mei. nu am dat mâna cu unul ca dragnea până la capăt. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Tapalaga. Mulțumim, domnule Tapalaga. Iar acum o să trecem mai departe la runda de întrebări și răspunsuri. Dar mai întâi aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene și aș vrea să vă rog să nu depășiți patru minute în intervenția dumneavoastră. Dau cuvântul domnului Andrews. Vă rog. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați în Parlamentul European, dragi oaspeți. Foarte multe provocări au fost deja menționate de către vorbitorii dinainte. Aș vrea să menționez câteva instrumente practice pe care le folosim în Uniunea Europeană pentru a încerca să facem față măcar în parte acestor provocări menționate de dumneavoastră. În primul rând vreau să mulțumesc Parlamentului European pentru că a atribuit buget uh, pentru acțiuni în domeniul libertății presei, în domeniul unor proiecte pilot și acțiuni pregătitoare. Poate că nu par sume mari în momentul de față, dar noi intenționăm să avem proiecte mai practice, mai bune, care să ajute la o ușurare a sarcinii pe care trebuie să o poarte în momentul de față în Europa jurnaliștii. La cum stau lucrurile acum, cred că putem spune că mergem în două direcții. În primul rând, încercăm cu ajutorul unor echipe de cercetători independenți să ne uităm care sunt mai întâi problemele structurale pe care le are libertatea presei în general în Europa, în diferitele state membre din UE. Mulți dintre dumneavoastră au auzit probabil de proiectul Monitorul pentru pluralismul mass media, care produce în fiecare an un raport despre fiecare stat membru și evidențiază problemele cu care se confruntă fiecare țară membră. Acest monitor pentru pluralismul mass media este updatat și pentru mediul digital și poate să acopere destul de multe provocări uh, cu care se confruntă și, uh, în general, mass media digitală. Însă nu vrem să mergem numai pe această parte structurală de identificare de probleme, ci încercăm să ajutăm și jurnaliști independenți, jurnaliști uh, individuali. Avem mai multe proiecte de susținere a jurnalismului investigativ prin ajutar, ajutorarea, de exemplu, unor investi- la investigațiile transfrontaliere, prin crearea unor adăposturi pentru jurnaliști și printr-o protecție țintită în momentul de față există foarte multe amenințări uh, și uh, cu legea față de jurnaliști, au menționat-o mai mulți dintre cei care au luat cuvintul, cuvântul și de aceea încercăm să mergem și pe această cale. Fiind dat că n-am prea multe minute, vreau să vorbesc mai mult despre viitor. În primul rând, încercăm să dezvoltăm uh, mai multe proiecte în cadrul proiectului Europa Creativă la nivel interinstituțional. Propunerea Comisiei pentru programul Europa Creativă are un buget pentru acțiuni în domeniul libertății mass media, pluralismul mass media și alfabetizare mass media și sperăm ca aceste linii bugetare să poată să fie aprobate pentru următoarea perioadă, astfel încât să permită Comisiei să-și continue toate eforturile de susținere pe aceste proiecte într-o manieră stabilă și pe bază anuală, așa cum a fost până acum. Sperăm ca rezultatele să fie tangibile cât se poate de repede. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Acum deschidem dezbaterea pentru deputații în Parlamentul European pentru o primă rundă de comentarii, întrebări și maxim două minute pe vorbitor, vă rog. Doamna Mețola are cuvântul mai întâi. Aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim foarte mult tuturor vorbitorilor pe care i-am uh, văzut astăzi. Mulțumesc pentru faptul că ați menționat și ați comemorat în același timp pe Dafne Caruana Galiția din țara mea și pe Ian Cuciac din Slovacia. Mulțumesc că ați menționat și pe Joe Cox și pe Praiel Abramovici, care a fost uh, primarul uh, Gdanskului, asasinat de asemenea. Este vorba de un subiect extrem de aprins, pentru că în momentul de față investigațiile lui Dafne nu sunt încă um, elucidate, nu a fost uh, găsită nicio soluție și trebuie să combatem în continuare dezinformarea, trebuie să combatem instigarea la ură și mai ales cel mai important trebuie să ne protejăm jurnaliștii. Mass media funcțională este la fel de importantă ca o bună funcționare a justiției și trebuie văzută exact ca justiția, pentru că libertatea mass media este o temelie a societății democratice, mai mult decât un drept fundamental, este un, o temelie care ne ajută să guvernăm corect țările. Combaterea dezinformării mi se pare un lucru esențial. E din ce în ce mai îngrijorător acest fenomen, iar uh, mass media este cea care ne ajută să combatem aceste fenomene. Nu putem să ne permitem să ne lăsăm uh, viețile pur și simplu manipulate, abuzate. Iar din ce în ce mai multe industrii de troli influențează mentalitatea oamenilor și participă la o propagandă de scară largă. Trebuie să încercăm să facem totul, să ajutăm mass media pentru ca să combată fenomenul. Aceasta înseamnă și să asigurăm protecția jurnaliștilor, așa cum s-a spus până acum, protecția fizică chiar, dar și, după cum ați spus, și trebuie să încercăm să asigurăm susținere financiară peste tot acolo unde este posibil. În cazul lui Daphne există foarte multe procese care s-au moștenit, dacă am putea spune așa, de către uh, fiii săi, tot felul de procese care fusese intentate de către politicieni, chiar unul dintre ei chiar primul ministru. Întrebarea pe care vreau să o pun este despre legislația anti-slap de care ați vorbit înainte. Puteți să ne explicați încă o dată cât de importantă este ea pentru jurnaliști și Comisia a menționat câteva instrumente, dar poate că ar putea să ne mai dea și informații actuale în ceea ce privește legislația în domeniu. Noi cerusem comisiei care își termină mandatul acest lucru, dar ne-ar interesa să vedem care este starea lucrurilor în momentul de față, ca să știm ce să cerem următoarei comisii. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! Doamna Zipăl are cuvântul, vă rog. Mulțumesc, o să vorbesc în germană. Cred că nu se pune problema ca asasinatele de care am auzit împotriva jurnaliștilor de investigație să fie doar vârful unui iceberg, pentru că, din păcate, aceasta este situația. De desubt mai sunt amenințări, mai sunt multe alte cazuri. Trebuie să conștientizăm în primul rând acest lucru. Apoi trebuie să vedem cine beneficiază de, la, de pe urma acestor uh, omoruri, cine le mandatează. E foarte important să știm în fiecare din cazuri cine a fost cel care le-a comandat. Panelul din această dupamiază pe care l-am ascultat acum ne-a arătat cât de diverse sunt posibilitățile de a amenința jurnaliștii, cât de ușor este să intimidezi cu diferite mijloace și cu mijloace practice și financiare, cum poți să le faci munca un infern. Eu cred că o învățătură pe care putem să o tragem după această după amiază este să nu ne concentrăm numai pe jurnaliștii care sunt omorâți, ci tocmai să ne uităm la începuturile procesului acesta. Cum putem să identificăm semne care ne arată că se merge încolo? Cum putem să ne asigurăm ca jurnaliștii de investigație să poată să-și continue munca fără frică, fără niciun obstacol? Și noi ce putem face ca să-i ajutăm? Întrebarea mea este următoarea însă. Putem să ajungem la așa ceva modificând legislația în domeniul mass media? Credeți că e nevoie de legislație mai strictă în domeniul mass media? Iar în ceea ce privește influența de către politicieni asupra activității dumneavoastră, dar și a, poate a unor întreprinderi, avem nevoie de legi mai stricte în ceea ce privește abuzul de putere sau uh, corupția? Nu avem nevoie poate mai degrabă de o dezbatere politică cu cetățenii Europei despre ceea ce este acceptabil și ceea ce nu este acceptabil și despre cât de important este să avem uh, mass media independentă? pentru că mass media independentă înseamnă informație fiabilă, iar informația fiabilă este de fapt un ingredient esențial pentru democrația noastră, pentru încrederea cetățenilor în statul de drept. De aceea, pe mine m-ar interesa de la toți vorbitorii care au luat cuvântul până acum, în ce măsură credeți că legislație modificată ar putea să aducă un beneficiu și în ce măsură nu avem nevoie mai degrabă de un awareness raising, de o conștientizare mai bună a importanței independenței mass media pentru ca să ne asigurăm că cetățenii înțeleg cât de important este și își susțin jurnaliștii pe care îi vedem amenințați. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Doamna Ianceva, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Eu vreau să întreb pe Patrick Pennings și pe Julie Majerjac ceva. Secretarul general al Reporterilor Fără Frontieră a spus că um, mediul uh, în care activează presa în Bulgaria n-a fost niciodată atât de um, prost poziționat ca acum. Bulgaria se află pe 11, locul 11 în ceea ce privește situația mass media. Din 2016 uh, a coborât și mai mult în acest clasament, iar în fața noastră acum au apărut țări care nici măcar nu sunt în Uniunea Europeană. Jurnaliștii bulgari sunt ținta crimei organizate, ținta autorităților. Iar problema pe care o aduc acești jurnaliști în ochii lor sunt uh, anchetele, bineînțeles, legătura dintre oamenii politici și mafia, utilizarea abuzivă a fondurilor europene de foarte multe ori. Majoritatea jurnaliștilor uh, curajoși sunt dați afară cu pretexte diferite și nu-și mai găsesc de lucru în domeniul lor. Pot să vă dau zeci de exemple Meroliuba Binautova și încă alții, pe, aș mai putea să vă dau foarte multe nume, dar unii dintre ei sunt, de exemplu, arestați chiar în timpul unei anchete pe care o desfășoară. Guvernul desfășoară opac uh, o, o procedură de um, finanțare a unor uh, trusturi de media nu mai pot fi critic deloc. În momentul de față, Europa nu este suficient să mai uh, arate doar cu degetul asupra ceea ce se întâmplă în Bulgaria. Avem impresia că instituțiile europene au lăsat de izbeliște jurnaliștii bulgari și i-au lăsat singuri în fața mafiei de acolo. Care este explicația dumneavoastră pentru scăderea um, libertății presei în Bulgaria? De ce, după părerea dumneavoastră, s-a ajuns la o situație atât de îngrijorătoare în Bulgaria și cine este responsabil, după părerea dumneavoastră, pentru situația rușinoasă în care ne aflăm într-o țară care este membră a UE? Mulțumesc! Mulțumesc, iar următorul vorbitor Domnul Ruiz de Vesa. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, uh, mulțumesc celor care ne-au prezentat experiența lor, ne-au uh, dat o perspectivă foarte interesantă a situației în ceea ce privește libertatea presei. După părerea mea, libertatea presei este ca și carburantul democrației în sensul în care dacă nu există acest carburant sau dacă cel, acest carburant nu este cel potrivit, democrație, motorul începe să se gripeze. Nu mai funcționează bine, democrația reprezentativă nu poate funcționa fără informație corectă, pentru că informația permite exercitarea exercițiului democratic. Democrația nu este doar să votezi la fiecare patru ani, este să cunoști ce se întâmplă, să ai acces la informații, informații care sunt uh, acordate de uh, presa independentă. Eu cred că avem nevoie de o perspectivă multidimensională asupra libertății informației. După cum am văzut în prezentări, sunt uh, uh chiar uh, canale publice care manipulează fotografii. Uh, există și dezinformarea, știrile false și în același timp trebuie să garantăm o pluralitate a presei și în presa privată există linii editoriale diferite și în același timp să garantăm nu doar libertatea presei în ceea ce privește mass media, dar și libertatea de expresie în general libertatea creației artistice, care este și amenințată, libertatea academică. Am văzut că în Italia o profesoară a fost sancționată pentru că a organizat o dezbatere cu uh, studenții după în care s-a criticat, a fost criticat Salvini sau alți oameni politici. Pe de o parte, lupta împotriva dezinformării și pe de altă parte, protecția Uh, presei libere și independente, care este independent, fundamentală pentru democrație. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Thank you. Mulțumesc. Acum următorul vorbitor. Doamna Merghino. Tardino, poate. Da, eu. Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, mulțumesc pentru toate aceste intervenții. L-am ascultat pe colegul care spuneau că o învățătoare a fost pedepsită în Italia pentru că a organizat o lecție în care se vorbea împotriva lui Salvini. E un exemplu, cred, foarte bun de, de informație manipulată. Pentru că eu sunt italiancă și vin din regiunea din care așa zis s-a întâmplat acest lucru, pot să vă spun că această informație a fost instrumentalizată. Această tematică este importantă, aș zice eu, pentru că asistăm astăzi la o răspândire a știrilor false din ce în ce mai mult. Iar de aceea e important ca jurnaliștii să fie din ce în ce mai protejați. Ei sunt sursa noastră de informații primare dar este important și pentru ca să nu fie instrumentalizate știrile de către unele trusturi mass media. Presa n-ar trebui să fie folosită pentru a strâmba faptele și pentru a inventa povești care după aceea devin fake news. În evenimentul pe care l-ați menționat, s-a clarificat chiar de către învățătoarea respectivă că nu existase niciun fel de pedeapsă pentru ea și că nu se întâmplaseră lucrurile deloc așa. Eu aș dori de aceea să vă rog să protejăm tot ceea ce îi face pe jurnaliști să lucreze corect și cred că și cetățenii au dreptul să aibă informații corecte, informații fiabile și cred că e important să avem legi serioase unde Uniunea Europeană cred eu că poate să facă foarte multe. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Următorul vorbitor, doamna Donat. Mulțumesc, vreau să mulțumesc în primul rând tuturor pentru că am putut să vă ascult pe subiectul acesta atât de important. Vreau să pun o întrebare în engleză, în engleză după care voi trece la maghiară. În Parlamentul European, foarte mulți dintre noi susțin legislația SLAP și mulți dintre noi susținem, desigur, jurnalismul de investigație. Însă cum credeți că putem noi să ajutăm în cazul amenințărilor fizice? Credeți că e un regulament cadru pentru penalizarea acestor fapte de amenințări față de jurnaliști ar ajuta? Și acum vreau să pun o întrebare în maghiară către domnul Erdeli direct. Mulțumesc foarte mult așadar pentru prezentarea dumneavoastră, mulțumesc pentru faptul că ați încercat în 10 minute să faceți un rezumat a ceea ce se întâmplă în Ungaria, ceea ce deja e o provocare. Am uh, văzut cu toții că se încearcă intimidarea jurnaliștilor pe toate căile. Încercăm să ne implicăm pentru ca să se poată păstra o muncă de investigație de calitate, într-adevăr, în Ungaria. Și știu că dumneavoastră faceți acest lucru, dar n-ați vorbit destul, cred eu, despre amenințările fizice împotriva jurnaliștilor. E un fenomen nou și foarte prezent. Știți că s-a întâmplat în ultima vreme foarte des ca jurnaliștii să fie amenințați direct. Ei de multe ori nici nu mai pot avea încredere în poliție. Nu pot să meargă să depună plângere pentru că nu mai pot aștepta ajutor de la poliție. Și de aceea s-au uh, retras plângeri sau nu s-au mai depus plângeri. Cum credeți că se pot înregistra astfel de cazuri? Ce putem face în acest caz? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acum, următorul vorbitor, doamna Fonvize. Mulțumesc. Am ascultat cu mare atenție ceea ce au prezentat colegii din uh, Ungaria și România. Știți că avem alegeri în uh, Marea Britanie, sperăm noi însă urmate de un nou referendum despre rămânerea în UE. N-aș dori să fac nicio comparație care să nu fie potrivită aici, situația de la dumneavoastră din țară, dar știți că am avut în mare parte, în cazul Brexitului, o situație de manipulare și de interferență în votul de la, uh, pentru referendumul din 2016. Deci fenomenul fiind uh, similar, dar nu aș vrea să sugerez că guvernul nostru ar vrea să fie sursa unei dezinformări în uh, UK, însă sunt foarte îngrijorată de gradul dezinformării cu ocazia acestui eveniment, incluzând uh, acele um, informații care apar pe rețelele sociale și care au o influență deja asupra societății oricum. Aș vrea să știu ce sugerați dumneavoastră din experiența pe care o aveți. Care credeți că este măsura cea mai eficientă pe care ați luat-o pentru a putea combate acest tip de interferență și dezinformare? Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Barena. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc eh, prezentatorilor. Eh, este un caz extrem de actual pentru că tocmai astăzi s-a publicat un decret lege prin care statul spaniol poate să blocheze uh, rețelele sociale sau situri de știri, o practică asemănătoare cu Turcia sau Arabia Saudită, pentru a opri uh, opoziția. Ești ca și un, ca un fel de instaurare a unei stări de urgență. Noi considerăm că acest decret de lege uh, uh, pune guvernul spaniol în afara rezoluției Parlamentului European în legătură cu libertatea presei. În rezoluția aceasta, Parlamentul cere statelor membre și Comisiei să nu adopte măsuri inutile uh, prin care se restrânge accesul la internet de aceea profităm de prezența dumneavoastră, domnule Penix, pentru a vă întreba dacă acest decret lege este în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii și în legătură cu drepturile uh, omului. Vă mulțumesc. Doamna Ștanoca. Yes, thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am o întrebare către, doam- către doamna Majerțac. Iertați-mă dacă pronunț greșit, spune vorbitoarea. Ați menționat mai mulți jurnaliști care au fost pedepsiți, uh, trimiși la închisoare, omorâți în statele membre. Însă mă interesează statele baltice. Aș vrea să adaug la lista pe care ați făcut-o dumneavoastră trei nume de jurnaliști din țara mea din Letonia care au fost uh, trimiși la închisoare, care nu mai au libertate de mișcare și numele lor sunt Yuri Alexiev, Vladimir Hinderman și Alexander Kapanenka. În țara noastră vecină, Lituania, de un an de zile la închisoare se află un jurnalist binecunoscut de investigație, Algirdas Girdas Paleckis, din cauza investigațiilor pe care le începuse despre evenimente din ianuarie 1991. El a fost deja pedepsit, a avut pedepse financiare mai întâi pentru concluziile pe care le trăsese, iar acum a fost arestat și el în închisoare. În ambele țări despre care vă vorbesc, s-a putut să se întâmple așa ceva din cauza amendamentelor aduse la codul penal, care spuneau că nu mai sunt incriminate de decât că sunt incriminate acțiuni împotriva statului, ceea ce a permis o serie de arestări, a permis uh, pedepse împotriva, până la urmă, a oricui, a oricărui uh, jurnalist de investigație. Și um, aceste acțiuni întreprinse de multe ori de cei care sunt la putere. Aș vrea să pun această întrebare. De ce este posibil ca acum astfel de amendamente la codurile penale, la legislația penală, să treacă pur și simplu într-o țară care este membră în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you. The next... Mulțumesc. Următorul, domnul Arvanitis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să vă spun că sunt jurnalist de meserie. Am ascultat cu multă atenție prezentările colegilor mei de la Pupitru. Eu sunt deputat astăzi, dar sunt jurnalist pentru că știți că un jurnalist rămâne mereu un jurnalist. Ultima anchetă pe care am uh, condus-o a fost una despre Paradise Papers și despre alte afaceri similare, tot timpul însă uh, legat de Grecia, bineînțeles. Aș dori să vă pun o altă întrebare, pentru că nu e vorba numai de știrile false, de fake news. Avem și diversitatea informației, care este o mare provocare. Există o diversitate de evenimente la care toată lumea trebuie să se refere. În Grecia, de exemplu, acum am avut o schimbare o schimbare care ține de legislație. Am avut însă și ziare care, de exemplu, sunt considerate mm, care sunt considerate, să spunem, prost, de faimă proastă. O societate de telefonie mobilă a fost, de asemenea, mm, implicată într-un scandal în care trei proprietari foarte mari, dețin toate aceste trusturi, dețin companii și jurnaliștii sunt uh, în fața, sunt pur și simplu uh, pierduți în fața unei, uh, unui sistem care funcționează după cum v-am spus. Cum poate jurnalistul respectiv să mai își exercite meseria? Poate să facă jurnalism clasic, desigur, dar în, Gre- în Grecia nu mai poți să fii un bun jurnalist până la urmă, pentru că ești la șomaj dacă încerci să faci cu adevărat ceea ce ar trebui să faci. mass media independentă, proiectele mici, mass media de mică amvergură nu poate să mai supraviețuiască la noi pentru că nu au destulă publicitate, nu mai au bani, sunt asfixiate pur și simplu. Toate încercările de a crea un mic trust sau de a crea un, un mic site uh, sunt uh, pierdute. Eu cred că totuși Comisia Europeană trebuie să facă ceva pentru ei. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Canco, vă rog două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor pentru intervențiile dumneavoastră puternice. Cred că nu s-a înțeles bine cine are cuvântul. Cred că eu aveam cuvântul. Ah, cer scuze. Should I Okay. Did you say kunke le kanko? Nu știu dacă a spus kunke sau kanko. Poate că aveți și dumneavoastră familie în Burkina Faso, unde m-am născut eu. Oricum, vă mulțumesc. Cred că eu am cuvântul. Sunt foarte emoționată să particip la această audiere despre libertatea mass media și sunt foarte impresionată să ascult prezentarea uh, reporterilor fără frontiere, RSF. În Burkina Faso am avut mari probleme cu libertatea presei și prima mea confruntare cu democrația a fost când un prieten a fost uh, asasinat și ars în 1988 în Burkina Faso. Acesta a fost momentul în care am început să credem în libertatea presei pentru democrație și importanța sa. Nimic nu s-ar fi întâmplat însă dacă RSF nu ar fi venit la Ouagadougou. Datorită RSF, Jean-François Julard, care era pe atunci la liderul RSF, a venit uh, și a cerut guvernului să permită investigarea corpului ars. Inițial, ei, uh, guvernul au încercat să spună că e vorba de un accident. Nu cred că se poate ca cineva să ardă pur și simplu deodată în uh, mașina sa fără să fi uh, fost nicio altă explicație. Reporteri fără frontiere au permis așadar o primă anchetă și sunt foarte recunoscătoare pentru ocazia pe care o am de a spune astăzi cât de mult Vă sunt recunoscătoare pentru ce ați făcut. Este o mare speranță pentru noi că existați. Oamenii pot învăța despre democrație. Vreau să vă pun o întrebare pentru că Evenimentul de care vorbesc s-a întâmplat acum 20 de ani și atunci nu exista tehnologia pe care o avem acum. Acum libertatea presei și, în um, general, uh, libertatea mass media nu trebuie să aibă granițe, nu trebuie să cunoască frontiere. Când vorbim despre um, jurnaliști precum Jamal Kashubi sau alții care au trăit situații foarte dificile, putem să ne dăm seama că acum dificultățile au crescut, nu numai financiare. Foarte des uh, așa se întâmplă. Am o întrebare foarte de, foarte dificilă, cred eu, despre, despre responsabilitatea partajată față de această libertate. Am um, văzut un articol de curând care se numea Prăbușirea jurnalismului. Ce părere aveți despre trusurile de presă? Ce părere aveți despre responsabilitatea actorilor din presă de a salva libertatea presei? Pentru că eu cred că e nevoie de o responsabilizare a acestora pentru calitatea jurnalismului. Thank you. Mulțumesc. Iar acum, doamna Fox. Sorry. Apologies. Îmi cer scuze. Da, îmi face mare plăcere să ascult prezentări pe aceste probleme cruciale. Înțeleg însă când uh, oamenii spun că sunt îngrijorați în legătură cu retoria, retorica antipresă și că există o mișcare de respingere față de presa centrală. În același timp, uh, mulți cetățeni simt că sunt mințiți de către uh, presă. Și eu sunt jurnalist, am fost implicat uh, în presă înainte să devin eurodeputată și există o bulă a presei unde foarte mulți jurnaliști gândesc la fel. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în Regatul Unit, jurnaliștii britanici nu se așteptau ca publicul britanic să voteze pentru Brexit ar fi trebuit să știe ace- acest lucru dacă ar fi anchetat acest lucru. Presa din America nu se aștepta ca Donald Trump să câștige, au fost uh, scandalizați când s-a, început acest, s-a întâmplat acest lucru. Câteodată media poate, presa poate să fie luată uh, prin surprindere de, de către populism care există în afara bulei jurnalistice. Câteodată jurnalismul nu este suficient de anchetă și este preocupat mai degrabă de opiniile unui grup restrâns de persoane. Este bine câteodată să ne îndepărtăm de presa centrală și să mergem la uh, site-uri alternative. Am auzit de asemenea cazuri în Ungaria. Câteodată trebuie să înființezi uh, organe paralele pentru a spune adevărul. De exemplu, în Regatul Unit, uh, Eh, cunoaștem despre vestele galbene din Franța, nu din cauza că le vedem la BBC, ci pentru că avem jurnaliști care ne arată cum poliția franceză îi bate pe cetățenii obișnuiți. Și sunt îngrijorată, ceea ce merge în același sens cu uh, întrebările mele. Îmi place, mă îngrijorează această verificare a datelor, mă îngrijorează adevărul oficial. Cum știm exact cine decide ce este adevărat și ce nu? Am auzit chiar în această discuție că cineva descrie dezinformarea și știrile false în referendumul din Regatul Unit. Ă, există, devine un fel de explicație a motivului pentru care alegătorii nu au votat așa cum dorim noi Uh, și pregătește terenul pentru o legislație care să interzică anumite lucruri, ceea ce ar însemna un atac împotriva libertății presei. Avem, nu avem nevoie de legi și interdicții, avem nevoie de libertate. Thank you. The next. Mulțumesc. Domnul Patrick Iachev. Mulțumesc, domnule președinte. Voi continua în poloneză. Am ascultat ceea ce ați spus și, mm, pe de o parte, discutăm aici despre probleme foarte importante, jurnaliștii uciși în Slovacia și Malta, însă, pe de altă parte, ați spus că luptăm împotriva dezinformării cetățenilor. Și chiar dumneavoastră folosiți acest argument al dezinformării uh, pentru și folosiți uh, exemplul uh, presii din Polonia și ați stat ca exemplu cartea unui uh, jurnalist, Piontac, care a scris uh, ceva despre un politician și politicianul și-a folosit dreptul de a-și proteja uh, reputația în instanță și a folosit acest lucru ca o amenințare la libertatea presei. Un alt jurnalist l-a dat în judecată pe domnul Piontec și Sentința a fost una negativă împotriva domnului Piontec. S-a spus că domnul Piontec a folosit informații false. Deci, cum puteți folosi acest exemplu ca un exemplu um, al uh, problemelor cu libertatea de presei în Polonia? De asemenea, Uh, cazuri în legătură cu construcțiile a fost uh, uh, clasat la Tribunalul Administrativ. Știți că acest caz a fost clasat sau pur și simplu folosiți dezinformarea chiar dumneavoastră? Cunoașteți cum s-a încheiat acest proces? Când luptăm împotriva dezinformării, nu trebuie să dezinformăm chiar noi cetățenii din Parlamentul European. Trebuie să uh, avem o garanție că informația este fiabilă. Aceste două procese ne sunt foarte cunoscute. Este vorba de două sentințe judiciare și ceea ce a spus dumneavoastră uh, este o pură dezinformare. Vă mulțumesc. Uh, are cuvântul acum domnul Adamovici. Szanowni Przedstawiciele... Doamna Adamovici, îmi cer scuze, spune președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor pentru prezența lor și pentru că ne-au dat uh, exemple foarte bune. Din păcate, în Polonia, avem o problemă cu libertatea presei și jurnaliștii care identifică abuzuri ale puterii din partea guvernului sunt uh, hărțuiți și persecutați. Chiar dacă aceste cazuri ajung în instanță, ele sunt clasate, uh, procesul legat de cele două turnuri, acest uh, proces imobiliar, nu s-a încheiat pentru că nu avem o sentință finală în legătură cu acest proces. Așadar, că, așadar răspunsul nu e atât de clar. Aș dori să mulțumesc reprezentantului Comisiei în legătură cu care a discut, vorbit despre pașii pe care ia comisia pentru ca pentru a proteja libertatea de expresie în Uniunea Europeană. Sunt uh, una dintre cei care au propus această audiere și ne-am întâlnit aici gândindu-ne la ce putem face mai mult pentru a proteja libertatea presei, libertatea de expresie și în același timp să nu cădem în capcanele discursului incitator la ură și ale dezinformării. Așadar, trebuie să delimităm lucrurile foarte clar. Ce putem face în uh, Uniunea Europeană, în Parlamentul European, în legătură cu discursul incitator la ură. Acum are cuvântul domnul Telis. First of all, I wanted to, uh, to start by thanking Domnul Terheș, în primul rând aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru acest eveniment. Mi se pare foarte important să avem ocazia aici să discutăm despre libertatea presei. Venind dintr-un fost stat comunist, eh, am locuit în Statele Unite peste 16 ani. Am văzut cum a reacționat și presa într-un stat fost comunist și cum eh, acționează în Statele Unite. Ceea ce am învățat în de-a lungul anilor. Toată lumea este de acord că presa este a patra putere în stat. Rolul primelor trei puteri, judiciară, executivă și legislativă, este să apere drepturile și libertățile persoanei. Și acesta este și rolul presei în orice societate. Avem colegi aici care au ridicat uh, problema dezinformării și uh, Uh, spunând că uh, presa este câteodată luată prin surprindere de populism. Aceasta este situația din România. Dacă suntem de acord că rolul presei este să relateze faptele și să apere drepturile cetățenilor, ceea ce am văzut în, de-a lungul anilor în România este că jurnaliștii și canalele de presă, în loc să protejeze drepturile persoanelor, uh, găsesc uh, pretexte pentru abuzurile statului împotriva persoanelor. Sunt multe articole din presa românească în care ziariștii încearcă să găsească scuze pentru autorități pentru uh, încălcarea drepturilor fundamentale. Vă dau exemple concrete. Toată lumea, uh, când apare problema, când se discută despre România, se discută și despre justiție. În 2016, de fapt în fiecare an, Comisia Europeană face un sondaj în Uniunea Europeană, Eurobarometru. În, din 2016, ă, ă, încrederea românilor în justiție a căzut cu 15%, cea mai mare scădere într-o instituție europeană din întreaga Uniune Europeană. De fiecare dată când uh, cei care au fost abuzați de către stat când magistrații, procurorii, ONG-urile sau alții ridicau uh, probleme acestor abuzuri, imediat presa uh, încerca să le închidă gura și în loc să avem o dezbatere în legătură cu această problemă, această temă era personalizată. Am așadar două întrebări scurte, pentru că avem un reprezentant aici de la Reporter Fără Frontiere. Două secunde, vă rog. În ultimul raport despre România uh, se scrie că există agenția sub acoperire de la serviciile de informații române uh, printre jurnaliști. Și chiar și Danta Palaga a scris uh, anumite articole în care uh, uh, uh, se acceptă uh, anumite abuzuri cum se poate accepta ca drepturile cetățenilor să fie încălcate în numele luptei anticorupție? Din partea domnului Viniu, domnul Smecker. And uh, special thanks to the, Mulțumesc, mulțumesc foarte mult vorbitorilor, în special uh, jurnaliștilor de anchetă. Nu am uh, o întrebare, doar uh, un comentariu personal, pentru că vin dintr-o, dintr-o țară Slovacia, unde a fost ucit Ian Kuciak în urmă cu un an și jumătate. Și uh, acest eveniment a fost foarte tragic, dar poate un lucru bun este că ancheta uh, în cazul uciderii sale a progresat foarte mult și a, a uh, declanșat o avalanșă în Slovacia și a expus uh, o rețea de negândit între rețelele criminale, procurori și judecători. Mulțumitul lui Ian Cuceac și alți, uh, altor jurnaliști de anchetă din Slovacia și datorită presiunilor din partea Parlamentului European, acum cred că toată lumea din țara mea înțelege uh, munca lui Ian Cuceac și acest caz a schimbat Slovacia pentru totdeauna. Deci, cuvinte de încurajare pentru domnul Tapalagă și domnul Erdei să-și continue activitatea pentru că este un lucru indispensabil pentru democrație în Parlamentul European. Vă susținem. Mulțumesc. Doamna Hunke. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc din nou pentru intervențiile dumneavoastră. Domnule Penings, cum vedeți ce vedeți ca uh, inițiative cheie din partea noastră a politicienilor și a Parlamentului European care să îmbunătățească siguranța jurnaliștilor? Doamna Maiercec, ce inițiative legale vedeți ca esențiale pentru a asigura libertatea presei și pentru a lupta împotriva impunității celor care afectează integritatea jurnaliștilor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Litvechi. Litvechi. Libertatea presei și libertatea de exprimare a opiniilor uh, este un element cheie al democrației. Uh, cu toți uh, prețuim. De asemenea, și opinia ar trebui să fie liberă, să nu există o ideologie prescrisă Trebuie să existe un schimb liber de opinii. În cazul Maltei și Slovaciei, uh, jurnaliștii și-au pierdut viața și acest lucru este un atac foarte grav asupra democrației și libertății de expresie. Trebuie să reiterez cât de importantă este această luptă. Însă Ceea ce ați spus uh, aici uh, despre Ungaria mi se pare extrem de părtinitor și o manipulare extraordinară a uh, realității, chiar după standardele liberale. Iar realitatea este că în Ungaria există un discurs public liber care funcționează. Tocmai am avut alegeri locale Dezbaterile din campanie au fost libere și rezultatul ne arată acest lucru. Aș spune că discursul din Ungaria este mai eh, liber în Ungaria decât în alte locuri, chiar în Uniunea Europeană. Ceea ce s-a schimbat în Ungaria în ultimii doi ani este că acum sunt canale, portale, eh, canale TV care sunt eh, conservatoare. Acestea nu existau în trecut și mi se pare că acest lucru este lucrul care deranjează stânga. Reacția este o manipulare și o distorsionare a realității în uh, scopuri politice. O informație, cele mai mare, cele mai mari canale TV, portaluri, sunt toate critice față de guvern, este ceea ce este în ordine, dar niciun grup politic nu ar trebui să dețină un drept exclusiv la adevăr. Trebuie să existe o libertate deschisă, fiecare poate să scrie tot ceea ce vrea și are dreptul la libertatea de opinie, însă acest lucru trebuie să fie categorisit ca activism și nu ca uh, jurnalist. Domnul Geodar. În primul rând, este incredibil ce am ascultat în această seară. Nu credeam că așa ceva se mai poate întâmpla în țările europene. Vorbesc despre o întoarcere în evul mediu și, din punctul meu de vedere, va fi întotdeauna atitudinea lui Voltaire. Nu sunt de, de acord cu tot ceea ce spui, dar mă voi lupta de fiecare dată pentru dreptul tău de a o spune. Și da, sunt mari probleme în ceea ce privește jurnalismul de investigație. Sunt medic, medic de urgență și nu odată am tratat în serviciul meu de urgență jurnaliști agresați și pe care se fac presiuni decât de factorul politic și de cel economic. Așa că, din punctul nostru de vedere, cred că trebuie să adoptăm o atitudine unică la nivel european. Este singura care poate să fie eficientă și cea care ține în primul rând de suport financiar, pentru că presiunile sunt de, în principal de ordin economic. Și domnul Tarpalagă știe că am depus și în Parlamentul României un proiect de lege prin care un procent din, activitatea, din sumele recuperate, din activitățile de corupție, în urma jurnalismului de investigație, să se întoarcă spre acei jurnaliști care își riscă viața în fiecare zi. Dacă vorbim despre acel suport juridic care ar trebui să existe pentru cei care sunt târâți în tot felul de procese și poate că ar trebui să elaborați chiar dumneavoastră un cod căruia să-i se asigure acest suport, cărui tip de jurnalism și în ce situații. Pentru că da, când ai 18 procese ca jurnalist ucis, este o mare problemă pentru cei care îi lași în urmă. Și dacă vreți, dar nu în ultimul rând, v-am zis că sunt medic de urgență, poate ar trebui o nouă încadrare juridică pentru cei care agresează un jurnalist aflat în misiune Exact, am propus în România pentru medicii de urgență, dar cred că se poate extinde și la nivelul jurnalistului, care își riscă viața. Să fie condamnați cei care agresează astfel de oameni, similar polițistului sau jandarmului aflat în misiune, pentru că, da, un jurnalist aflat în misiune, prin informațiile pe care le ofere, poate salva viața și avutul nostru tuturor și cred că viața lui trebuie în plus protejată. Dacă sunt alte sugestii din partea dumneavoastră, sunt deschis pentru că și aici balanța trebuie să fie echilibrată. Apărăm un jurnalist corect de investigații care să fie în favoarea tuturor, dar nu uitați că și o știre falsă poate omorî. Așa că eu vă solicit astăzi și ne arătăm deschiderea să mergem înainte și să căutăm cele mai bune soluții ca astfel de lucruri să nu le mai auzim nicăieri în Europa. Thank you. Mrs. Strugaru. Mulțumim, domnul Strugariu. Thank you very much, Chair. Let me just start with a very brief... Vă mulțumesc. Un scurt comentariu. În parte sunt de acord cu câteva uh, dintre comentariile colegului meu, Cristian, în legătură cu mani- rolul manipulativ ale trusturilor media, pentru că unul dintre trusturile cele mai importante este deținut de un fost, uh, de un mogul uh, condamnat, uh, Dan Voiculescu, care mai trebuie să plătească 60 de milioane de euro statului român și are un canal uh, media preferată care apare foarte des. Trecând uh, mai departe, pentru că Comisia și Consiliul sunt prezente în sală, am discutat despre cât de important este să protejăm jurnalismul de anchetă. Ați ascultat mai multe povești de acest gen, pentru că în ultimul an, în 2018, un jurnalist român și bulgar a fost arestați în Bulgaria în cursul unei anchete. Au Anchetau uh, cheltuirea fondului euro, fondurilor europene. Deci, trebuie să avem un avem, avem acum un mecanism de protejare puternic al jurnaliștilor din statelor terțe, dar nu al jurnaliștilor de anchetă uh, din interiorul Uniunii. Așadar, vă rog, reprezentanții Consiliului European și ai Comisiei trebuie să se acționeze în plus. Cum veți colabora pentru a contracara aceste fenomene și uh, cum veți lua în considerare recomandarea colegilor mei, colegului meu mm, și colega de la Reporter San Frontier a uh, menționat un mecanism de alarmă care poate să fie declanșat automat Uh, am ascultat despre Europa Creativă. Este foarte bine că finanțăm acest proiect cu 61 de milioane dedicate acestor proiecte media, însă nu, finanțarea nu este suficientă. Avem nevoie de un fond uh, permanent pentru jurnalismul de anchetă pentru a elimina această presiune legată de finanțarea jurnaliștilor. Poate putem să mergem puțin mai departe în această direcție. Vă mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc, iar acum trecem din nou la uh, vorbitorii noștri. Am uh, început târziu și ne-am depășit uh, timpul alocat, s-a întâmplat și aici. Vă mulțumesc uh, foarte mult uh, anticipat dacă veți putea să fiți uh, conciși. Știu că vi s-au pus foarte multe întrebări, însă vă rog să sumarizați cât de bine puteți pentru ca prima rundă de răspunsuri eh, pe care o demarăm acum să nu aibă mai mult de 3 eh, minute, intervenții de mai mult de 3 minute și mai avem încă 3 persoane pe podium care eh, vor trece la următoarea secțiune. Vă mulțumesc, domnule Pennings. Every individual question. Nu o să reușesc să răspund la toate întrebările puse. Așa că nu rămâne decât să vă spun că trebuie să ne asigurăm că împiedicăm, prevenim hărțuirea jurnaliștilor, trebuie să promovăm jurnalismul de calitate, să-i protejăm pe jurnalist și așa revin la una din chestiunile menționate și de dumneavoastră, trebuie să creăm mecanismele necesare pentru că în prezent jurnaliștii nu mai au încredere în instituții nu mai au încredere nici măcar în asociațiilor profesionale atunci când e vorba de protejarea drepturilor lor. Chestiunea este, prin urmare, una esențială. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că în acele state unde se încalcă normele de conduită, trebuie să putem aduce în fața justiției persoanele respective. Apoi, vedeți care e atmosfera în multe state europene. Dispare pluralitatea media tindem spre oligopoluri, canale publice au o tot mai mică cotă de audiență, canale independente amenințate, trebuie să promovăm în același timp jurnalismul de calitate și alfabetizarea media. Pentru că multe întrebări au mers și în această direcție. Deci avem trei piloni. Protejarea jurnalismului pe de o parte, îmbunătățirea condițiilor de lucru și asigurarea pluralității vocilor din media cu promovarea jurnalismului de calitate și alfabetizării media. Și apoi a mai fost o chestiune menționată aici. Parlamentul European are la rândul său un rol de jucat, pentru că mulți dintre dumneavoastră veniți și spuneți instituțiile europene mai ales când e vorba de noile statele membre, oferă o finanțare la cote fără precedent. Pot face acest lucru și atunci au cuvânt de spus și în legătură cu corupția aferentă. Mulți dintre jurnaliștii cu care am vorbit au, au uh, fost afectați de aceste chestiuni. Deci este responsabilitatea instituțiilor europene să aibă un sistem de alertă, butonul acela de alarmă dar guvernele trebuie trase la răspundere din acest punct de vedere. Mulțumim foarte mult, foarte concis, domnule Pennings. Doamnă Magreșac, din partea RSF aveți dumneavoastră cuvântul acum. Am să încerc și eu uh, să discut uh, legislația SLAP. Săptămâna viitoare pe 12, la 6 jumătate la Parlamentul European, multe organizații de apărare a libertății prese vor fi prezente la acest eveniment și vor discuta despre măsurile care ar putea fi adoptate la nivel european sau cred noastră parlamentarii pentru a contracara deturnarea procedurilor judiciare Apoi, în ceea ce privește finanțarea uh, outleturilor medie independente, da, e nevoie de um, mai mulți bani. Impunitatea e o problemă reală atunci când lipsește voința politică și când autoritățile publice sunt implicate direct sau indirect, tot condoleanțele și, și vorbele frumoase nu ajung. E nevoie de o presiune politică fermă exercitată asupra acelor state în care jurnaliștii sunt intimidați și amenințați. E nevoie de acest buton de alarmă. Ne-ar fi de mare folos dacă un, un ar exista un comisar european uh, care să poată contacta imediat autoritățile, uh, am, am avea o pârghie extrem de puternică în acest context și am să mă opresc spunând uh, că Reporteri Fără Frontiere au făcut 10 propuneri, le aveți, textul e aici, puteți să luați o copie dacă doriți. Mulțumim cei doi jurnaliști de investigație, domnule Erdei, mai întâi, în ceea ce privește amenințările în ultimele 10 luni am primit mult mai multe amenințări decât uh, înainte și activăm de 6 ani și jumătate am contactat autoritățile, am încercat să mergem pe calea juridică și am pus în aplicare o segură de protocoale, instruindu-ne personalul cum să reacționeze atunci când le apare cineva în prag și amenință. Însă nu avem foarte multă experiență, e totul nou pentru noi, poate din fericire nu avem atât de multă experiență, dar asta e. Ar fi ceva soluții? Ă, cred că Uniunea Europeană are reguli în domeniul concurenței, de exemplu. Când mai bine de 400 de trusturi media sunt incorporate într-o singură entitate, probabil se poate folosi o, o, o legislație similară. Oare mai putem vorbi de concurență în, într-un astfel de context? Mai există pluralitate? Cred că ar fi o cale de urmat, dar sigur autoritățile ungare nu sunt interesate de această direcție. Domnul Tăpălag, acum ultima intervenție. Regarding, um... În ceea ce privește schimbarea legislației, nu cred că e nevoie. Ziariștii de investigație își asumă propriul destin, își asumă ceea ce fac. Avem nevoie de finanțare pentru asistență juridică. Asta e important. În ceea ce privește desinformarea, și a fost aici o întrebare privind Brexitul. Cred că combaterea dezinformării nu se poate face 100%, că nu poți opri nici vântul și nici ploaia, dar poți să afirmi adevărul. Deci, dezinformare o combați eh, enunțând adevărul în fiecare zi și evitând contactul cu sursele rusești în cazul Regatului Unit. Trebuie să răspund în, în, în română domnului Terheș pentru a fi mai clar în exprimare. Că am apărat abuzurile e o minciună, asta nu e adevărat. E modul prin care partidul dumneavoastră încearcă să prezinte politicieni condamnați drept victime, ceea ce nu sunt. Ceea ce nu ați spus dumneavoastră e că l-ați apărat pe domnul Dragnea înainte, l-ați criticat pe domnul Dragnea și partidul din care faceți azi parte, înainte să ajungeți pe listele pentru europarlamentare, iar după ce ați ajuns pe liste, l-ați apărat. Ceea ce n-a spus acestui public este că înainte să fiți politician, a fost preot. Și în calitate de preot, ați apărat un om condamnat pentru furt de voturi. Furtul, din câte știu, domnule Terheș, e un păcat. Can I answer that? For the record. Sorry, sorry, you reopened somehow the case. I know, but... A fost un atac personal, aș putea răspunde, aveți dreptul la un scurt răspuns, aveți dreptul, vă rog. Încă sunt preot, n-am apărat niciun politician. Am apărat dreptul fiecărui cetățean român acuzat de orice instituție a statului la drepturile sale că persoana respectivă era cetățean de rând sau politician. Și trebuie să vă spun că pe lângă politicieni au fost mii de oameni de rând ale căror nume au rămas necunoscute, pentru că nu s-a vorbit de imedia, ale căror vieți au fost zdrobite, mulți au murit și după ce au murit, sistemul judiciar a spus că, păi, nu sunt vinovați. Și atunci întrebarea mea e cine aduce înapoi la viață pe acești oameni. Vă mulțumesc! Short. Now. Foarte concis și dumneavoastră. Nu putem încheia prin a spune că cu asta se pune punct dezbaterii pe această temă. Dezbaterea rămâne deschisă și va rămâne deschisă ani de zile, sigur, pentru că E o dezbatere care merge dincolo de linii de partid și dincolo de frontierele Europei, pentru că ne îngrijorează foarte mult drepturile fundamentale, inclusiv libertatea de expresie, cum să combatem discursul de incitare la ură, intoxicația cu, cu informații false și așa mai departe. Sunt elemente care ne afectează nu doar în campania electorală, ci în viața de zi cu zi. Așa că nu ne rămâne decât să ne luăm rămas bun și să vă mulțumim pentru ceea ce faceți în apărarea acestor valori atât de importante pentru agenda europeană. Vă mulțumesc tuturor celor patru invitați. Ne-ați făcut o onoare deosebită răspunzând pozitiv la invitația Comisiei Libe. Prin urmare, vă mulțumim din suflet. Aplauze categoric da, sunt pe deplin meritate. Uh, vom continua această audiere cu al doilea panel. Ne luăm rămas bun de la cei patru invitați și invităm în prezidiu pe următorii noștri oaspeți. Thank you. We said there's still one hour and a half to go till the end. Mai avem o oră și jumătate până la finele acestei ședințe. Încă o oră și jumătate, dragi colegi. Haideți eh, să lucrăm așa cum trebuie și fără sincope. We welcome the four panelists we've got on the podium for the second round of this on Mulțumesc. Acum uh, pentru a doua rundă a discuțiilor noastre pentru combaterea urii, instigării la ură, online și offline, dar și a dezinformării, avem mai mulți vorbitori pe doamna Maia Mazukievici, care reprezintă Alianța pentru Europa, Diego Naranjo, care vorbește în uh, numele ODT, Daniel Milo de la Globsec Policy Institute și Catherine Hugendubel care este reprezintă ILDA Europe, Europe Advocacy. Să vedem uh, cât de departe vom putea să ajungem. O să începem însă prin a-i da cuvântul doamnei Mazukievici, care reprezintă Alianța pentru Europa. 8-9 minute, vă rog, dacă se poate. Vă rog, poftiți, aveți cuvântul. Mulțumesc. Sunt Maia Mazurchevici și reprezint Alianța pentru Europa, care este o platformă de cooperare pentru organizații pro-democratice și pro-europene. Dar sunt și uh, coordonatorul Keyboard Warriors, care este o comunitate online-offline care combate dezinformarea și știrile false cu privire la politica Uniunii Europene. Dacă vorbim despre dezinformare și despre instigarea la ură și ne concentrăm mai ales pe exemplul Poloniei, aș dori să fim conștienți că ceea ce se întâmplă aici se întâmplă peste tot în Uniunea Europeană, probabil, și că Polonia nu este un exemplu unic. Punctul pe care vreau să-l subliniez aici și despre care vorbim acum, despre dezinformare, despre instigare la ură, toate aceste elemente ne afectează viața și dacă nu reușim să ne dăm seama că acolo unde nu sunt destule fonduri, vom trebui uh, să tragem după aceea concluziile peste 10 ani, nu vom mai reuși la fel de bine, atunci nu o să putem avansa. Polonia este una dintre cele mai pro-europene națiuni din Uniunea Europeană. Foarte mulți polonezi răspund la întrebarea dacă sunt pro-europeni afirmativ. E vorba de un exemplu pozitiv în sine, dar de fapt e posibilă o schimbare de mentalitate și de atitudine aici? În 2015, la începutul anului 2015, deci înainte de toate alegerile care au avut loc în Polonia, alegerile prezidențiale și alegeri parlamentare, polonezii erau pentru acceptarea refugiaților. Din cauza propagandei care se desfășura în mass media, de asemenea condusă de anumiți politicieni, aceste, um, această mentalitate s-a schimbat. Deja la sfârșitul lui 2015 puteți să vedem că majoritatea polonezilor au decis că sunt împotriva acceptării refugiaților, 51%. Dacă se poate vorbi de o schimbare de atitudine despre Uniunea Europeană, la sfârșitul lui 2017, în uh, septembrie, Academia Poloneză pentru Știință a făcut un sondaj despre ce ați face dacă Uniunea Europeană v-ar obliga să acceptați uh, refugiați, 51,2 au spus că sunt împotrivă, chiar dacă aceasta ar însemna să părăsească Uniunea Europeană. Vedem că emoțiile pe care le-au provocat în campania împotriva refugiaților și care a trecut prin mass media a dus și la afectarea imaginii despre, despre Uniunea Europeană la polonezi. Ceea ce am văzut După cum am văzut din 2015 uh, și de la sfârșitul lui 2015, avem de-a face aici cu un exemplu de manipulare până la urmă. Iar ceea ce se întâmplă este că monitorizând internetul putem să constatăm și exact ce s-a întâmplat. Vedem uh, foarte multe afirmații anti-refugiați, anti-imigranți, uh, majoritatea sunt minciuni, dar o mare parte din ele sunt informații manipulate. Ceea ce am văzut de curând și în 2015, Iaroslav Kaczynski, liderul PIS, a spus că refugiații aduc boli exotice și că Polonia nu este o țară care poate să permită așa ceva. Asta este ceea ce s-a întâmplat în cazul refugiaților. În instrumentele de propagandă au legat imaginea refugiaților de toate aceste amenințări. De fapt, chiar ieri am încercat să combatem noi de la Keyboard Warriors uh, o știre falsă în care se spunea că sunt revolte în München de, care au fost cauzate de către refugiați. E vorba de o prezentare falsă a unei informații false la rândul ei, dar care s-a viralizat pe internetul din Polonia. O altă informație pe care o puteți găsi uh, pe internet, care este tot din 2017, este cea despre așa numitele sfere sharia și no-go zones, zone no-go. E vorba de un subiect care este repetat de foarte multe ori de politicieni, pe care îl regăsim foarte mult în mass media. Avem și un exemplu din Suedia. Foarte multe minciuni se spun despre ceea ce se întâmplă în Suedia oamenilor li se spune că sunt 13 violuri pe zi din cauza refugiaților în uh, Suedia. Asta este ceea ce auzim în Polonia. Ceea ce putem vedea despre Uniunea Europeană, după cum spuneam, monitorizând internetul, noi și Battery Foundation, Fundația Battery, am încercat să vedem exact ce se întâmplă în uh, Uniunea Europeană pe o perioadă determinată de timp. Am încercat să vedem ce spun oamenii pe internet despre Uniunea Europeană, iar 87% dintre comentariile făcute uh, de către utilizatorii netului au fost negative. Când am încercat să vedem pe ce se bazează, majoritatea informațiilor pe care le viralizau erau false. Deci, și repet, Polonia este una din cele mai pro-europene țări, în timp ce totuși 87% din comentariile negative sunt uh, tot din Polonia, împotriva Uniunii Europene. Foarte multe lucruri care explică acest fenomen vin de pe internet. Dacă mergeți pe uh, internet și puneți o întrebare despre Uniunea Europeană, veți primi în primul rând o informație negativă, o informație falsă. De multe ori uh, este repetată chiar de către politicieni, iar se spune că Polonia plătește mai mult, uh, este contribuabil net la Uniunea Europeană decât primește de la UE. Dacă mergeți pe Google, pe multe site-uri uh, poloneze, majoritatea informațiilor vin în acest sens. E vorba de informații false, iar cât, cât se, poate de, de multe dintre ele sunt demonstrabile. Una din cele mai uh, răspândite subiecte în uh, Polonia este, de exemplu, este subiectul pe care am vorbit, uh, pe care am vorbit, despre care am vorbit foarte mult, mai ales în pregătirea alegerilor, și care a monopolizat și campania este vorba de LGBT, e de anti, vorba de antisemitism, despre străini, refugiați, migranți, tot ceea ce vă spuneam înainte, dar și ecologia. Acestea sunt subiectele care mobilizează societatea. Schimbările climatice, dar și accidentele în uh, centralele de tratarea apelor reziduale. Avem o unitate de monitorizare în cadrul uh, asociației noastre și monitorizăm și ce se întâmplă în Anglia și ce se întâmplă în Germania și o să vreau să vă arăt și comparativ ce se întâmplă în aceste trei țări, dintr-o perspectivă de umbrelă. În foarte multe țări, aceleași sunt subiectele de dezinformare. În Germania, de exemplu, străinii sunt atacați, ecologia, migranții și libertatea de exprimare contează foarte mult. Iar în UK avem alegeri generale, antisemitismul, migranții, votul oamenilor. Desigur că e vorba aici de pactul electoral, pentru că în Marea Britanie avem o situație foarte specif, specială și avem foarte multe știri false. Am discutat cu colegul nostru care este analist în Marea Britanie și ne-a spus că, de fapt, întrebarea mai potrivită ar fi unde nu găsim știri false în mass media britanică, doar la vreme și la sport, ne-a răspuns el. Avem așadar o problemă pentru că majoritatea informațiilor false sunt folosite de către populiști și sunt despre Uniunea Europeană. Uitându-ne la situația LGBT, vedem că se spune că Uniunea Europeană este Uniunea Curcubeu, în care citez unde se întâmplă toate ororile, vă citez ceea ce spun ei și că dacă nu oprim acest fenomen o să se schimbe totul, o să se schimbă cetățenii pur și simplu natura lor. Vreau să mă concentrez pe noul dușman din Polonia, LGBTQIA. De fapt, din februarie anul acesta, acesta este noul dușman. Foarte multe informații în mass media vehiculează acest subiect. Se vorbește mult despre sentimente. Vedeți, linia albastră este neutră, cea neutră. Comentariile despre LGBTQI la început, la prima vedere, par neutre, dar după aceea, dacă ne uităm cu atenție, ele nu sunt neutre, sunt negative și, de fapt, nu folosesc acele cuvinte cheie pe care noi le căutăm pentru ca să le determinăm negative, dar, de fapt, majoritatea comentariilor, chiar și neconținând acele cuvinte cheie, erau negative împotriva LGBTI. După cum vedeți, ele reușesc să impresioneze multă lume, în perioada cea mai înaltă de trafic pe care am monitorizat-o, deci în iulie, o să vă dau puțin mai târziu uh, informații despre ce s-a întâmplat atunci în Polonia, dar atunci am avut cam până de, la 400 de milioane de uh, vizualizări despre LGBTI. Și toate, desigur, uh, nu sunt negative, dar sunt foarte multe pe subiectul acesta. Vedeți aici cuvintele cheie pe care noi le căutăm utilizatorii internetului, cam asta este ceea ce spun despre cei care aparțin minorităților. De multe ori e legat acest subiect de pedofilie, sexualizarea copiilor de către comunitatea LGBTI, și ceea ce s-a întâmplat aici nu se întâmplă numai pe rețelele sociale, ci și pe mass media digitală. Am avut un raport uh, LGBTI 11 octombrie 2019 este datat, cu două zile înainte de alegerile din Polonia și cu puține ore înainte de interzicerea oricărei forme de campanie, deci perioada în care cele mai multe persoane se uită la televizor pentru că era de asemenea la o oră foarte uh, de vârf în care se transmitea și un meci de fotbal, deci s-a manipulat foarte, foarte serios uh, această, această informație, s-a spus că s-a întâmplat ceva în Polonia, în timp ce de fapt uh, se spunea și că în alte țări uh, se plătește, că aceste comunități plătesc uh, pe alții pentru ca să-i corupă pe, la rândul lor pe alții și așa mai departe. Nu vreau să mai continui pentru că mi-am depășit timpul, dar vedeți aici un fotomontaj al uh, viceprimarului Varșoviei, care este gay pe față și care a fost ridiculizat așa, cu instigare clar la ură pe internet. Pe 22-29 iulie a avut loc o paradă gay în Praga. Se știa că vor avea loc revolte, s-au pregătit uh, tot felul de dispozitive ca și cum ar fi avut loc un atentat terorist și bineînțeles că s-a ajuns la violență. Nu în ultimul rând aș dori să spun că instigarea la ură se întâmplă în mod repetat și că, după cum s-a spus aici deja, unul din motivele pentru care s-a ajuns la instigarea la ură a fost omorârea lui Pavel Adamovici în um, iulie 2018. Foarte multă lume în 2017, 2018, îmi cer scuze, a vorbit despre acest eveniment și uh, Vă mulțumesc. Mă opresc aici. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră foarte elaborată, foarte bine organizată și impresionantă. Aș vrea să vă rog că sunteți, să înțelegeți că sunteți patru și apoi vă avem și o rundă de întrebări și răspunsuri. Așa că acum vă dau dumneavoastră cuvântul domnule Diego Narajo, care reprezentați drepturile europene digitale. Vă rog. Da. Suntem uh, o asociație pentru apărarea drepturilor digitale online. Lucrăm pe discursul incitatorul la ură. Uh, nu, nu urâm discursul incitator la ură, ci ne place libertatea de exprimare. În primul rând, în ceea ce privește contextul, există o tendință politică de a impune din ce în ce mai multe răspundere asupra platformelor pentru a reglementa conținuturile publicate online. Aceste implicații ar putea să fie chiar mai largi. După aceea avem coduri de conduită în legătură cu libertatea de exprimare și așa mai departe. Însă acest lucru nu poate pare să fie o evaluare corectă a drepturilor omului. Nu am uh, găsit date valoroase uh, Există și o serie de relatări foarte uh, divergente din partea surselor oficiale, uh, de exemplu Fox News, uh, Donald Trump, Partidul Politic Spaniol Vox, care spunea astăzi că refugiații sunt de trei ori mai uh, prepon mai uh, înclinați să violeze decât cetățenii obișnuiți. Uh, discursul incitator la ură reprezintă o fracțiune extrem de mică a internetului, însă aceste mesaje sunt amplificate uh, în cultura de, centrală și li se dă o iluzie de legitimitate când aceste mesaje sunt preluate de presa centrală. Este vorba de rasism extrem, xenofobie, uh, în special în susținerea partidelor antidemocratice la nivel național și internațional. Vedem două probleme aici. Dificultatea statului de drept de a se adapta la noile tehnologii și, în al doilea rând, pe modelul de afacere al tehnologiilor pe internet. În ceea ce privește statul de drept, la fiecare 60 de secunde se există 3 milioane de noi posturi pe Facebook, uh, tweet-uri, sute de mii de tweet-uri. Este o cantitate enormă de informații extrem de dificil de digerat. Și bineînțeles nu este posibil ca să se re- treacă în vedere manual fiecare această informație nouă. Marea majoritate a deciziilor sunt luate de companii private, entități care își bazează deciziile pe mm, termenii contractuali. Există și eliminări arbitrare, lipsa unui mecanism de apel și nu se ține cont de standardele de liberă de exprimare care sunt bazate pe cultura din Statele Unite. E, e interesant uh, Uh, care să vedem care a fost uh, care va fi aportarea lui Glenn Greenwald um, uh, când canalele de stânga au fost blocate de exemplu, grupurile care susțineau legalizarea avortului în Irlanda au fost blocate pe Facebook. și este vorba de grupuri LGBTI, femei, migranți. Această problemă este uh, e, făcut, agravată și de folosirea filtrelor uh, automate care blochează sau șterg conținuturile. Pe baza Uh, unei anchete, este foarte greu să vedem ce fel de acțiuni am putea întreprinde împotriva acestor uh, acțiuni. Filtrele nu, nu înțeleg nuanțele, așadar uh, există riscul foarte mare de a elimina un discurs valid și legitim. O altă problemă care este și mai dificil de Uh, rezolvat este lipsa unei definiții armonizate a discursului incitator la ură. Unul dintre rapoartele Comisiei Europene ne arată că există o mare disparitate între, statele, între legislația statelor membre. În al doilea rând, în ceea ce privește problema modelului de afaceri, Aici răul nu vine direct din partea conținutului, în majoritatea cazurilor, cu mici excepții, însă cu uh, difuzarea acestor conținuturi. Majoritatea companiilor fac uh, companii, profituri, înregistrează profituri uriașe din uh, publicitatea pe internet Uh, care, și aceste companii au nevoie de atenția noastră, de timpul pe care îl petrecem pe aceste forumuri online. Uh, CEO-ul Netflix a spus că competitorul lor nu este uh, uh, o altă companie, ci necesitatea oamenilor de a se culca. Uh, și de aceea uh, trece, Netflix trece automat la următorul episod uh, printr-o setare uh, automată. Cu cât mai mult timp petrecem pe aceste platforme, profiturile acestor platforme cresc. De aceea, uh, stânga dacă cauți material de stânga, ești atras, ajungi cât mai mult uh, spre spectrul de extremă stânga și la fel se întâmplă cu materialele de dreapta. Ajungi la uh, materiale din ce în ce mai de extremă dreaptă pentru a rămâne pe platforma respectivă, pentru a vedea publicitatea, pentru a cumpăra lucruri de care nu ai nevoie Cred că Consiliul Europei a prezentat o serie de măsuri pozitive, lasă aceste măsuri la latitudinea Consiliului Europei, însă această abordare strategică pune accentul pe simptomele problemei și nu pe cauza acestora. Soluția uh, este, nu este să spunem că Facebook uh, se va ocupa cu discursul, de discursul incitator la ură și noi nu mai trebuie să ne îngrijorăm. Vedem uh, colegii din instituțiile publice trebuie să se, se asigure de pluralismul presei. Bineînțeles că incit, discursul incitator la ură trebuie să fie sancționat. Și susținerea uh, disc, și discriminarea, incitarea la ostilitate și la violență uh, trebuie, trebuie să uh, discutăm și cine este la originea acestui apel. Este vorba de un artist sau un politician? Care este intenția acestui apel? Care este uh, probabilitatea ca acest discurs să ducă la acțiuni reale de discriminare și de violență. De asemenea, se poate susține ca oamenii să folosească platforme alternative dacă sunteți, avem și alte modalități de a lupta împotriva urii și discriminării, dacă putem să mergem la vot pentru a, a trimite aceste partide uh, în, la, cu, cu coșul de gunoi al istoriei unde aparțin. Vă mulțumesc că ați reușit să respectați timpul. Felicitări. Acum are cuvântul domnul Daniel Milo sau Milo? Milo? Uh, de la Globsec. Uh, aveți 10 minute la dispoziție. European Parliament, ladies and Dragi membri ai Parlamentului European, domnilor și domnilor, sunt uh, cercetător la Institutul Globsec, un think tank central european care se ocupă de chestiuni, printre care și dezinformarea și operațiunile de dezinformare îndreptate împotriva democrației. Slovacia e situată în proximitatea Ucrainei și am asistat la un val de dezinformare și știri false înainte altor state din Europa. Încă din 2014, când războiul din Ucraina atingea punctul culminant, am văzut cum au crescut uh, volumul truselor de presă, radio, internet, uh, reviste de 130 de pagini, foi veline, tabloide, toate răspândind știri false. Uh, noi am uh, învățat în Slovacia ce înseamnă un regim autoritar, pentru că Mecear, în anii 90, aproape că a reușit să uh, împiedice aderarea Slovaciei la UE și NATO. Societatea civilă și media independente au jucat un rol important în lupta pro-democratică și au, sunt mândru să reprezint Globsec, care a ajuns un centru de excelență la nivel european atunci când e vorba de contracararea știrilor false. Dar cu ce ne confruntăm? Am să încep cu un citat. În spatele orice găsești un evreu. Nu vreau să jignesc grupul ăsta etnic, sunt oameni competenți, isteți și ambicioși. Dar ă, asta când e vorba de interesele proprii și interesele lor sunt uriașe, milioane și milioane de dolari, controlarea unor state întregi. De ce să începi un război când obiectivul ți-l poți atinge prin alte metode, prin manipulare? De unde credeți că vine citatul ăsta? Din Mein Kampf? Din vreun alt pamflet antisemit? Nu, e din 2019, din ianuarie, vine din Slovacia și continuă după cum urmează. Avem alegeri prezidențiale, alegeri europene, anul viitor alegeri parlamentare în Slovacia să vedem care sunt faptele fundamentale și faptele pe care ei, adică evreii, le influențează, pentru că ei, evident, controlează mass media și pot influența oamenii pentru ca aceștia să voteze pentru candidați care altfel n-ar avea nicio șansă de câștig într-o țară normală. E un text pus pe Facebook de, un, uh, uh, de o rețea media al cărui șef călătorește des în Rusia, se tot întâlnește cu ambasadorul rusesc și încearcă să își extindă activitățile. Au uh, photoshopat nasul doamnei Ceaputova, candidat prezidențial, pentru a o face să arate ca o evreică. E un fals evident, după cum vedeți. Înainte de alegerile europene, Comisia a formulat un set complex de măsuri, planul de măsuri împotriva dezinformării, au, declanș, au pus pe picioare sistemul de avertizare rapidă și au a, publicat și un cod de conduită. Multe, cer, multe organizații, mulți cetători independenți care monitorizează dezinformarea și integritatea legilor au semnalat o serie de deficiențe ale sistemului. Există operațiuni paralele gestionate din interior și din exterior și acestea au scăpat neobservate. E vorba de 500 de pagini suspecte uh, Facebook care foloseau tot felul de tehnici pentru a promova idei și grupuri de extremă dreapta sau anti-europene în șase state europene. Publicul lor număra milioane sau uh, uh, conturile Twitter ale AFD, identificate, anonimizate, dar identificate de autoritățile publice din Germania aceste cazuri sunt doar vârful icebergului. Pentru că există resurse limitate la dispoziție și cu datele existente putem identifica puține din exemplele existente. Însă ăsta e scopul acestor operațiuni. Să schimbe opțiunile politice ale electoratului. Operațiunile de dezinformare nu sunt singurul instrument folosit în deturnarea sistemelor democratice. E un instrument folosit de extremiștii de dreapta care încearcă să submineze Europa din interior uh, cu ajutorul mișcării. Steve Bannon e în spatele acestei mișcări, alături de uh, uh Marine Le Pen în imagine. Sau banii murdari uh, rusești care finanțează uh, Liga Italian, Liga Nord, din Italia, de exemplu. Scopul e același. Să submineze și să saboteze alegerile libere din Europa. Și mai este o piesă în acest puzzle. Probabil ați auzit de grupul de motocicliști rusești, eh, lupii de noapte, care primesc eh, milioane de la Kremlin. A mers pe motocicletă de la Moscova la Berlin pentru a comemora războiul împotriva fascismului. Cu toții onorăm istoria și sacrificiul armatei roșii care ne-a eliberat de fascism. Însă acest grup profită de ocazie pentru a răspândi propagandă pro-rusească și pentru a legitima ce fac ei în Crimea și în Ucraina. Chiar mai puțin știut este faptul că Membrii acestui grup au fost implicați în războiul din Ucraina, luptând alături de separatiștii proruși din Donetsk și Luhansk. E una dintre multele imagini pe care le puteți găsi pentru a confirma acest lucru. Presupun că puțin dintre noastre știu că acest grup își are cartierul general european în Slovacia, într-un sătuc uh, undeva la 70 de kilometri de Bratislava. Liderul lor i-a strâns mâna lui Vladimir Putin. Îl vedeți în imagine, în dreapta. Însă vă asigur, am fost asigurați că asta nu are nicio legătură cu activitățile lui din Europa. Oare chiar așa? Să fie. Vedeți aici o imagine cu acest cartier general al lupilor nopții din Slovacia. Au un poligon de tragere, un centru de instrucție folosit și de alte grupuri paramilitare slovace. Au inclusiv transportoare blindate cu care se antrenează. Vă întrebați de ce vă arăt ce vă arăt? Toate aceste activități sunt uh, piese ale unui puzzle mult mai mare, că vorbim de dezinformarea atacuri cibernetice, corupție strategică, toate elementele se conjugă în ceea ce numim noi amenințări hibride dacă le combini într-o operațiune complexă, poți atinge obiective greu de atins altfel. Și cu asta ne confruntăm în prezent. O campanie coordonată, bine planificată, bine finanțată, tutelată în principal de Rusia, dar și cu implicare chineză, menită a submina democrațiile cu bani murdari, prin amestec în alegeri, campanii de dezinformare, atacuri cibernetice și mă bucur că recent Parlamentul European a dat o rezoluție pe această temă. Pe 4 octombrie, rezoluția privind dezinformarea și amestecul în alegeri. Dar oare acordăm suficientă atenție acestei chestiuni? Cadrul comun privind contracararea amenințărilor cibernetice sau Centrul European de Excelență pentru Amenințările Hibride de la Helsinki e un pas bun înainte. Însă, este suficient oare? O scurtă comparație. Dacă ne uităm la resursele alocate de Federația Rusă pe media de stat și comparăm cu resursele menite a demonta știrile false, vedeți o diferență uriașă, 1,3 miliarde de euro. Ăsta e bugetul Federației Ruse pentru acest capitol și 5 milioane cheltuite în Europa pentru contracararea știrilor false. Cum ne închipuim că avem vreo șansă? Recomandările, prin urmare, sunt de ordin practic. În primul rând, transformați protejarea integrității spațiului online european într-o prioritate politică. Eliminați lacunele din legislația finanțării campaniei electorale, și sunt multe. Acces complet la platformele electorale pentru cercetători. Fact-checking pentru anunțurile cu caracter politic, mai multă finanțare pentru contracararea activităților de dezinformare la nivel european, estimarea impactului prin activități de cercetare. Și am să închei cu câteva exemple de activități care vin dintr-o țară de doar 5 de milioane de locuitori, 5 milioane de locuitori, dar care ar putea fi un model și pentru alte state. Conspiratorii escapă. Este un website care protejează potențialii clienți de o afiliere cu site-uri compromise și este menit a reduce posibilul câștig financiar din operațiuni de dezinformare. De asemenea, acest checkbot, robotul de verificare, care poate verifica informațiile, sursele, imaginile, alte tip de conținut pe rețelele sociale, ușor de utilizat și disponibil în limba statului respectiv. Trebuie să adoptăm o gândire novatoare și să venim cu noi soluții. Înțeleg că nu se poate rula uh, filmulețul pe care l-am adus din cauza că sunetul nu se poate auzi. Mulțumim foarte mult, oricum ce ne-ați prezentat ne ajunge. Trecem la, patru, la patra invitată, doamna Hugendubel. Sunt Catherine Hugendubel, Lucrez pentru Ilga Europe. Reprezentăm organizațiile LGBTI din Europa și milităm pentru respectarea persoanelor, homosexualilor, lesbienelor și intersex. Am să încerc să vorbesc foarte pe scurt. Vă mulțumesc că m-ați invitat și aș dori să încep prin a vă spune că ILGA Europe este o organizație care apără drepturile omului și pentru noi libertatea de expresie este fundamentul oricărei democrații. În prezent eh, e multă confuzie în toată dezbaterea pe marginea discursului de incitare la ură și asta îi favorizează cumva pe cei care cultivă acest tip de discurs. Libertatea de expresie este un lucru esențial, este baza democrației, dar despre ce vorbim aici când vorbim de discurs care incită la ură? Nu mai e vorba de libertate de expresie, nu e vorba de opinii și de afirmarea acestora, e vorba de incitare la ură și la violență. Discursul incitator are un caracter defăimător deliberat și incită la ură, pornind de la orientarea reală sau imaginară a unui grup. Hate speech does more than merely express. Discursul incitator la ură nu înseamnă exprimarea doar de idei, promovează spaima, intimidarea și hărțuirea. Poate duce la încălcări grave ale demnității umane, poate cauza depresie, tentative de sinucidere, însă nu vizează persoanele doar la nivel individual, vizează și comunitatea în ansamblu. În lumea virtuală a internetului despre care tot vorbim, când informația circulă atât de, de liber, ura prosperă. Antevorbitorii s-au referit deja la spațiul virtual, la ce putem face pentru a combate incitările la ură online. Rețeaua noastră, în prezent, a constatat că a crescut foarte mult discursul uh, incitator la ură, care se traduce în ură concretă, în violență concretă împotriva cetățenilor europeni. Și e important să nu uităm acest lucru. Noi tot, tot vorbim de declarații, Însă asta înseamnă concret că sunt oameni care se tem pentru propria lor siguranță, pentru că se confruntă cu o violență reală în viața lor de zi cu zi. Și e important să înțelegem complexitatea acestui context. acest discurs incitator la ură crește atunci când e o campanie electorală, când avem o dezbatere politică sau chiar și în discursul public. Minoritățile întotdeauna au fost un țapi spășitor. Au fost uh, arătați cu degetul peste tot în alegerile poloneze, au fost refugiații în acest an comunitatea LGBTI. Comunitatea LGBTI din Polonia a fost azvârlită în mijlocul conflictului politic intern pentru că permite incitarea la ură și la violență. 69 de comune și orașe din Polonia s-au declarat zone LGBT-free, fără astfel de oameni. Ar trebui să fie un semnal de alarmă. Violența homofobică și transfobică crește și în țări cum ar fi Regatul Unit și, după cum vedem în această săptămână, conform unui raport, chiar și în Finlanda oamenii nu mai, nu-și mai pot desfășura viața de zi cu zi. Dezbaterea privind drepturile acestor categorii de persoane acum uh, trebuie să se desfășoare în săli protejate de autorități, de poliție. În primele șase luni din 2019 au fost mai multe incidente decât uh, în, în întregul an anterior și aici vorbim doar de cazurile raportate. Am menționat aceste țări pentru că vreau să vă arăt că asistăm cu, la, la, un, la o tendință generală europeană. Diferă numărul de incidente, diferă gravitatea actelor de violență, dar amenințarea e comună, este omniprezentă. Ascensiunea populiștilor și extremiștilor a transformat acest tip de discurs într-un discurs obișnuit, normal, Asta duce direct la violență fizică, după cum ne arată experiența recentă. Sigur, atacurile împotriva comunității LGBTI nu au încetat niciodată. Sunt parte din munca noastră de zi cu zi la nivelul organizațiilor naționale, dar și la nivelul ILGA Europe. Ce, ce, ce s-a schimbat ține și de ce au spus antevorbitorii. Situația e tot mai rea în 2019 vedem tot mai multe astfel de incidente și tot mai violente în locuri în care, pe care le consideram sigure până acum. Prin urmare, nu există un singur răspuns la toate aceste fenomene atât de îngrijorătoare incidentele de incitare la ură online sunt adesea internaționale. Incitatorul trăiește într-o țară și efectele uh, uh, postării lui se înregistrează în altă țară. Aici lipsește claritate atunci când e vorba de jurisdicție aplicabilă, atunci când e vorba de a-i aduce în fața justiției pe acești uh, oameni și atunci când e vorba de a asigura asistență pentru victime. Dar, după cum se spune, ce e ilegal în viața reală trebuie să fie ilegal și online. Dar dacă ne uităm la incitarea la ură anti-LGBTI, aici avem probleme serioase. Nu există legislație care să oblige criminalizarea acestui tip de discurs incitator la ură. La nivel european avem uh, decizie cadru a Consiliului care obligă pedepsirea actelor rasiste și xenofobe, vorbește de ură xenofobă și de negarea Holocaustului, dar decizia cadru din 2008 nu se aplică discursului incitator la ură îndreptat împotriva comunității LGBTI. Șapte state europene nu includ în mod explicit orientarea sexuală la capitolele de legislație privind discursul încitător la ură, 16 nu vorbesc de identitate de gen și niciunul nu vorbește de caracteristici sexuale sau de exprimare sexuală pentru a proteja persoanele intersex. Am adus câteva exemplare din harta Rainbow Europe în care evidențiem gradul de protejare a drepturilor acestor comunități în Europa și puteți vedea la ce țări mă refer. Legislația e o parte a culturii. Ne spune ce fel de societate vrem să fim și dacă vrem să eliminăm discursul incitator la ură online și offline, trebuie să abordăm și chestiunea cadrului juridic. Dacă guvernele includ orientarea sexuală, identitatea de gen, caracteristicile sexuale în legislația privind combaterea discursului incitator la ură, atunci ia o poziție fermă și permit luarea de măsuri ulterioare și permit aducerea în fața justiției a celor care încalcă această lege. S-a vorbit mai devreme de televiziunea poloneză. Mai avem un exemplu din 2018, înaintea referendumului privind familia tradițională din România. Pe televiziunea română se arăta un clip cu logo-ul PSD care spunea că să te căsătorești cu o persoană de același sex e ca și cum te-ai căsătorit cu o plantă sau un obiect. Astfel, cuplurile de același sex însemnau pierderea moralității și a rațiunii. Această sugestie că uh, membrii comunității LGBTI sunt inferiori e un caz clar de ură omofobă și, și creează un context care permite discriminarea și ura. Plângerea înaintată autorităților române n-a primit niciun răspuns. Politicieni, jurnaliști, oameni de rând, oameni de culoare, împreună cu mulți alții, înțeleg foarte bine ce înseamnă ascensiunea discursului incitator la ura online și offline. Prin urmare, trebuie să asigurăm protecție legală și o legislație care să elimine astfel de manifestări. Recomandările Consiliului spun că trebuie să se acorde atenție dificultăților eh, legate de eliminarea diferitelor tipuri de discurs incitator la ură, chiar și prin măsuri legislative concret eh, și precis țintite. Însă, temeiurile menționate de mine nu apar în, în acele recomandări. Liderii politici trebuie să combată ura și trebuie să nu fie prinși într-o discuție, într-o dezbatere falsă privind libertatea de expresie. Libertatea de expresie trebuie protejată, dar ce vedem în prezent este un abuz la adresa a, a, libertății de expresie de organizații care vor să încalce drepturile omului nu doar celor ale membrilor LGBTI, dar și drepturile femeilor și drepturile altor minorități ceea ce privește ura online, s-au încercat o serie de soluții cu rezultate diferite. Noi eh, am angajat un dialog eh, cu dumneavoastră, cu politicieni, cu alte ONG-uri și cu organizații de sprijin și din acest dialog s-ar putea genera soluții posibile. Alfabetizarea internet și educația sunt o componentă importantă a acestui demers. Cred că după ce am ascultat ambele dezbateri de astăzi, cred că pot să spun că ne confruntăm cu o creștere îngrijorătoare a volumului de ură. Suntem la un moment de răscruce și Parlamentul și Comisia joacă un rol esențial dacă dorim să eliminăm această ură prin uh, instrumente politice și juridice de combatere a incitării la ură online și offline. Avem o listă de colegi care doresc să intervină. La lista e deschisă. Okay, you take note. Pelletier and Tang. Yeah, but I understand that the, uh, you also too? You want to? Doriți să luați cuvântul și dumneavoastră, nu? Înțeleg că și comisia dorește să comenteze dacă nu înțeleg eu greșit. Dacă vreți să faceți o declarație scurtă, vă mulțumim pentru că să avem timp destul pentru membrii, pentru că sunt destul de mulți care vor să ia cuvântul. Ați putea să vorbiți pe scurt, vă rog? Mulțumesc, Comisia. Sigur. În legătură cu instigarea la o ură vreau să spun ceva și după aia vreau să dau cuvântul colegului despre dezinformare. Am auzit din uh, intervenții că instigarea la ură este din ce în ce mai mult o problemă. Uh, și devine din ce în ce mai mult o normalitate și am vrea să vă amintim istoria și că trebuie să rămânem vigilenți. De foarte multe ori instigarea la ură într-o societate este deja un indiciu că trebuie să luăm foarte în serios ceea ce se întâmplă în acea societate. Avem exemple destule în istorie. Am, avem destul de multe instrumente. Avem decizia cadru cu privire la rasism și xenofobie, care obligă statele membre să incrimineze acte uh, bazate pe ură uh, sau uh, pe diferite caracteristici ca acestea. Acest tip de discurs trebuie să fie văzut separat de un discurs care este jignitor dar care este totuși uh, în regulă din punct de vedere al libertății de expresie și unde limita, desigur, uh, până la care se poate elimina un astfel de discurs pe platformele sociale este destul de, de subțire. Foarte multe măsuri s-au luat deja la fața locului. Comisia a încercat uh, activ să lucreze cu statele membre pentru ca să vadă cum putem să ne asigurăm că facem investigații serioase la fața locului și uh, facem acest lucru în cadrul grupului la nivel înalt despre um, rasism, intoleranță și xenofobie, unde încercăm să fim cât se poate de concreți. Cu toate acestea, având în vedere faptul că rețelele sociale au devenit un uh, domeniu foarte propice pentru instigarea la ură. E clar că trebuie să venim cu acțiuni suplimentare pentru ca să ne asigurăm că platformele în domeniul rețelelor sociale pot să facă destule pentru ca să poată să elimine conținutul care este astfel uh, considerat. În um, Twitter, YouTube, Microsoft și mai multe companii s-au angajat ca să acționeze cât se poate de repede în 24 uh, de ore după notificarea unei instigări la ură și au uh, hotărât să și evalueze respectivele notificări și să elimine discursul de pe internet dacă este considerat uh, ilegal. Noi uh, am încercat să vedem cum uh, funcționează acest cod de conduită în practică, iar monitorizarea pe care am făcut-o a arătat că există progres uh, considerabil. A existat o creștere permanentă în uh, notificări. Ultimele evaluări publicate în 2019 au arătat că 72% din notificări sunt acum uh, retrase de către companii, deci 72% din discursurile instigatoare la ură sunt uh, retrase de pe internet față de mult mai puțin în 2016. Uh, Aceasta este rezultatul presiunii codului de conduită, care a dus la o abordare colaborativă între societatea civilă, platformele de IT și statele membre și sperăm să continue această colaborare și pe viitor. Mulțumesc! Bun, acum înțeleg că mai dorește un al doilea reprezentant al Comisiei să ia cuvântul, nu-i așa? Despre instigarea la ură online. Vă rog foarte scurt, că avem foarte mulți membri care vor să ia cuvântul 15 și dimineața ne-am uh, epuizat cu peste jumătate de oră timpul, deci am stat aici încă jumătate de oră și am rămas fără interpreți peste jumătate de oră. Sper să nu se întâmple și în această seară. Doar un scurt uh, update cu privire la codul de conduită și la codul de bune practici despre uh, dezinformare. Codul are un an și a fost semnat de către platformele de media principale și de către reprezentanții industriei de publicitate. Comisia acum uh, evaluează progresul făcut. Evaluarea care a fost produsă de către semnatare a arătat că codul a facilitat o transparență sporită în ceea ce privește politicile platformelor online care uh, foloseau uh, dezinformarea. Au fost uh, semnate, au fost adunate semnături și s-a acționat împotriva acestor limitări. Mai mulți eh, reprezentanți eh, trebuie, eh, ai comunității însă trebuie să se sesizeze pentru ca aceste măsuri să funcționeze. Integritatea acțiunilor însă depinde foarte mult de eforturile concertate ale tuturor actorilor implicați. Datorită monitorizării care s-a făcut în ajunul alegerilor, s-a putut îmbunătăți momentan procedura folosită. Însă există în anumite domenii, mai ales în domeniul implementării, unde nu s-au făcut încă destule, chiar dacă există un cod de conduită. Un exemplu foarte clar al acestor lacune sunt cooperările cu organizațiile de cercetare și de verificarea faptelor. Unul din problemele care rămân de actualitate este accesul la date pentru controlul public al politicilor care sunt înaintate de către platforme. Nu ne bazăm momentan decât pe uh, un raport de pe o autoevaluare, în timp ce platformele au încercat să-și îmbunătățească eforturile în această direcție, progresul vine și de la ajutorul pe care îl uh, aduce observatorul european, deci Comisia. Acest observator oferă mijloace financiare pentru ca să se facă inform, um, analiza unor campanii de dezinformare, dar creează și condițiile pentru a, cre, pentru a avea accesul la date în respectul sferei private. Aceasta va permite un control independent al tuturor datelor, indiferent de algoritmuri, și indiferent de uh, ce comunitate este vorba. Comisia va continua și în următoarele luni să facă aceste evaluări. Ele vor putea să fie mereu acompaniate de către un for independent, de către semnatarii codului, de către reprezentanții Comisiei. Iar raportul Comisiei pe alegerile 2019 pentru Parlamentul European sunt de asemenea, este de asemenea un instrument foarte bun până în 2020. Dacă rezultatul codului nu este satisfăcător, Comisia s-ar putea să propună măsuri suplimentare de reglementare, însă întotdeauna trebuie să se țină cont de respectarea libertății de expresie. Avem 15 membri înscriși, 4 paneliști. Vă rog frumos să nu puneți întrebări decât foarte scurte, un minut fiecare, pentru ca toată lumea să poată să aibă dreptul să spună ceva, toată lumea să poată să continue. Bun, începem. Domnul Huiz de Vesa. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, vorbitorilor. Nu am o întrebare, ci doar o observație în sensul celor ascultate. Toate prezentările vorbesc despre diverse dimensiuni ale acestui fenomen cu care trebuie să ne confruntăm, uh, dezinformarea, ingerința externă în procesele electorale și, de asemenea, lupta împotriva discursurilor incitatoare la ură. Două dinamici care sunt aliate în sens negativ pentru că sunt cei care folosesc campaniile de dezinformare și promovează discurs incitator la ură și de respingere. Eu aș dori să înțelegem că există aici o provocare și anume să elaborăm o strategie multidimensională și holistică pentru lupta împotriva acestor fenomene, de a proteja libertatea presei, eh, eh, jurnalismul de anchetă și a lupta împotriva discursului incitator la oră, spunea doamna Fox în eh, partea anterioară a discuției că se opune unui adevăr oficial. Bineînțeles că putem să avem o opinie atâta timp cât respectăm drepturile omului, însă nu se poate ca libertatea de informare să uh, Uh, permite să se inventeze lucruri care nu au avut loc. Mulțumesc, domnule Riba. Tardes. Doamna Riba. Uh, da, mulțumesc. Uh, doream să vorbesc despre un aspect care putea să fie evocat, autoritarismul. În 18 octombrie, în Spania, Guardia Civil a Uh, cerut Microsoft să închidă o pagină internet prin, acuzând-o de delict terorist. Este vorba de, de o platformă digitală pentru a convoca mobilizări pașnice. Închiderea paginilor uh, mișcărilor sociale cu acuzare de terorism este o încălcare a libertății de exprimare și de manifestare. Amnesty International a semnalat că Spania folosește, abuzează de codul penal uh, cu aceste uh, acuze de terorism. Acest lucru afectează nu doar oamenii politici, ci și artiștii care critică statul sau oamenii care se exprimă pe Twitter. Ieri, guvernul socialist al lui Petru Sanchez a aprobat un decret de lege care ar permite puterii executive să închidă rețele de internet fără o, o decizie judiciară din motive de ordine publică. Ce părere aveți în legătură cu închiderea acestor pagini în internet și aceste decrete care permit uh, guvernelor să închidă pagini de internet uh, și ce recomandări ați face pentru ca atât Comisia cât și Parlamentul European să protejeze în mod eficient uh, cetățenii de aceste atacuri la uh, adresa libertății lor de exprimare? Vă mulțumesc. Doamna Adamovici. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, pentru exemplele pe care ni le-ați dat. Eu am o întrebare de, pentru doamna Mazurchevici. care sunt rolurile pe care, care e rolul pe care poate să-l joace ONG-urile la combaterea dezinformării, la instigarea de ură. Cum putem să întărim activitatea acestor organizații și cum putem să îi ajutăm pe aceia care acționează pentru ca să ajungem la o sinergie între ONG-uri și uh, inițiativele cetățenilor pentru ca să întărim drepturile cetățenilor. Apoi, Poate ați putea să ne dați și exemple bune la, dez- la combaterea um, instigării la ură și a dezinformării. Mulțumesc. Doamna Keller, aș dori să-i salut pe responsabilii ONG-urilor care ne-au uh, depus mărturie aici și aș vrea să salut, uh, în primul rând, uh, acțiunile dumneavoastră și să vă exprim recunoștința noastră pentru că faceți totul pentru a elimina discursul uh, plin de ură. Aș vrea să subliniez încă o dată în ce măsură e importantă eliberarea exprimării, pentru că astfel uh, în același timp s-a permis uh, discursul de ură împotriva LGBT, împotriva mai multor minorități. Să ne amintim de orele cele mai negre ale istoriei europene aici. Din perspectiva mea, eu sunt foarte favorabilă pentru a responsabiliza platformele, pentru că ele se poate să retragă cât se poate de repede conținutul. Poate puteți să-mi spuneți între libertatea de exprimare și retragerea rapidă, care este echilibrul pe care dumneavoastră îl vedeți posibil? Ați spus că în Spania sunt probleme. Cine trebuie să aibă responsabilitatea în pilotarea acestor uh, retrageri, în gestionarea retragerilor, pentru că există întotdeauna și o putere care supraveghează acest lucru. Apoi, uh, cu ocazia alegerilor europene, am, am primit mai multe mărturii din partea cetățenilor care au vorbit despre manipulare, despre dezinformare, care nu mai credeau, de fapt, deloc în proces, procesul și procedurile electorale și uh, spuneau că și așa este totul deja decis dinainte. Vreau să știu dacă aveți uh, semnalul în această direcție și dacă aveți o părere despre aceasta. Doamna Fox. Doamna Fox, aveți cuvântul. Eu urăsc antisemitismul, urăsc rasismul și alte uh, forme de ură de clasă, politicieni autoritari. Am multă ură. Trebuie să fiu cenzurată? Îmi pare rău dar eu cred că una din cele mai mari amenințări la adresa libertății de exprimare și la legislația antiură este a face să tacă pe cei care vor să vorbească și sunt legitimi. Cine sunteți dumneavoastră să decideți ce este ură? Unul dintre vorbitorii de la podiu a spus și pe bună dreptate că LGBTIQ și că mișcarea aceasta se autodistruge, este o atmosferă toxică. Ceea ce înseamnă acest lucru este că, de fapt, îngrijorările justificate exprimate de feminiștii lesbieni sunt uh, acum din cauza unor uh, uh, exagerări considerate ca fiind ne la locul lor. Și de fapt uh, unii sunt acuzați din cauza aceasta și de multe ori mm. aceasta duce la atacuri împotriva diferitelor instanțe, precum mass media, jurnalism și așa departe. Nu putem vorbi despre mass media și libertatea de exprimare uh, când în același timp nu vrem să uh, înțelegem că e nevoie de mai multă libertate de exprimare pentru a putea câștiga uh, ceea ce dorim noi, adică dreptul de a vorbi și pentru a combate uh, instigarea la ură. Aceasta este diferența dintre acțiune și exprimare. Nu trebuie să permitem uh, ca instigarea să poată să fie cea care să permită de fapt instigarea la ură, care să permită de fapt dezvoltarea acestor fenomene. Mulțumesc! Domnul Bircic, vreau să mulțumesc foarte mult tuturor paneliștilor pentru o prezentare excelentă. Cred că este foarte clar din aceste prezentări că răspândirea informației nu este numai o chestiune care apare înainte de alegeri sau că instigarea la ură apare doar din când în când. Este vorba de un lucru care este prezent tot timpul. Eu cred că atunci când faceți recomandări trebuie să avem mai puțină grijă, să fim mai curajoși și să încercăm să facem uh, cât se poate de mult noi care suntem legiuitori. Un cod de conduită e important, dar totuși există și limite. Vreau să știu cum uh, vedeți dumneavoastră în cea mai bună lume, cea mai bună soluție la problemele despre care vorbim, care nu este de fapt o problemă unică, ci este o problemă care se întâmplă de multe ori și ar trebui să o vedem ca atare, ca o problemă recurentă. Mulțumesc, domnul Tang. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru contribuții. Exemplele pe care le-am, le, găs- le ascultat sunt îngrozitoare vedem uh, că ne aflăm câteodată între libertatea de exprimare și instigarea la ură. Mai ales uh, că pe internet toate aceste lucruri devin foarte simple. Am auzit uh, despre autoevaluarea platformelor, am auzit că nu întotdeauna este foarte ușor să identifici despre ce este vorba și anumite algoritmuri nu funcționează. Când e vorba de instigarea la ură, de fapt, uh, atingem modelul de business al platformelor online. Eu zic că e foarte important să vedem lucrurile exact cum sunt. Um, răspândirea instigării la ură online este la fel de gravă ca cea offline. Ce putem face, ați întrebat. Cum putem restrânge platformele, cum putem să redirecționăm uh, energiile noastre astfel încât să funcționeze, să fie eficiente și în același timp uh, pozitive. Mulțumesc, domnul Braier. Mulțumesc, vreau să mulțumesc uh, paneliștilor pentru declarațiile lor. E clar că drepturile fundamentale ale persoanelor și societățile deschise sunt din ce în ce mai mult sub atac. Chiar și încrederea publică în instituții este erodată. Domnul Miller și domnul uh, și vorbitorul dinainte au apărat anumite măsuri la care nu trebuie să renunțăm, sunt de acord. Însă, cred că este problematic și altceva. Industria nu este cea care trebuie să decidă în ce măsură trebuie să fie prezentă instigarea la ură pe internet sau în afara sa. Altceva s-a discutat controversat aici și anume um, discursul anonim. E important pentru minorități și pentru viziunea minorităților asupra acestei probleme, mai ales când e vorba de stalking, să știm ce facem cu discursul anonim, împotriva unora. Unii spun însă că toate conturile ar trebui să fie identificabile și deci în același timp nu mai este vorba de un discurs anonim aici. Există legislație care uh, dorește să avanseze în direcția aceasta. Studiile au arătat că conturile cu uh, persoane adevărate în spate sunt folosite și mai mult pentru a răspândi ura decât cele anonime. Care este părerea dumneavoastră? Credeți că ar trebui să existe dreptul la discursul anonim sau nu? Și ce credeți că ar trebui să facem uh, în cazul nostru? Mulțumesc, domnul Weimars. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Suntem aici pentru a discuta fake news și Domnule Portei, cred, vă amintiți când țara mea a descris suburbile ca zone no-go? Ce părere aveți despre faptul că s-a spus că șoferii câteodată trebuie să poarte acolo veste anticlunți? Există zone foarte de risc în Suedia și sunt numite zone no-go, dar Sindicatul Ambulanțelor spune că există diferite zone pe care le poți numi no-go. În general, există zone peste tot care se pot numi așa și ideea este că n-ar trebui să ne punem în pericol, n-ar trebui să intrăm în situații periculoase. Avem o declarație din partea sindicatelor ambulanțelor care spunea așa ceva. E vorba de știri false aici, nu este o responsabilitate puternică din partea noastră? Care suntem aici departe în Parlamentul European și care vrem să spunem că există știri false, dar există zone de no-go unde nu trebuie să mergi în uh, Suedia, unde au și a explodat bombe anul acesta. Vážení kolegovia, chcel by som... Mulțumesc, domnul Uric. Vreau să vă atrag atenția asupra contribuției lui Daniel Milo, care este foarte cunoscut în Slovacia și care este un analist obiectiv. Această persoană lucrează pentru un ONG Globsec care este finanțat direct de Congresul SUA. Mi se pare foarte cinic să-l aud pe el vorbind despre influențe străine asupra alegerilor și asupra statelor. Trebuie să apăr slovacii și Uh, Slovacia și nu este corect când a spus că slovacii sunt antisemiți, nu sunt deloc antisemiți, nu sunt deloc extremiști, sunt foarte toleranți și foarte muncitori. Mi se pare jignitor să aud că cineva vorbește așa în Parlamentul European despre țara aceasta. Problema cu uh, Slovacia este că avem extremiști liberaliști care vor să pună uh, căluși pe alții și nu vor să îi lase să lupte împotriva extremismului. Doamna Tun. Mulțumesc. Mă bucur că l-am cunoscut pe domnul Milo, care este un uh, om decent, care a făcut o prezentare excelentă aici în fața noastră. În primul rând vreau să vorbesc cu comisia. Toate lucrurile pe care ni le-ați spus sună foarte bine. Continuăm cu cu semnături uh, și continuăm în direcția pe care ați menționat-o dumneavoastră. Dar din ce în ce mai multe știri false avem, din ce în ce mai multe amenințări pe aceste platforme și întrebarea care se pune este despre, despre responsabilitatea platformelor. Nu știu dacă dumneavoastră sunteți la curent, dar Facebook, de exemplu, nu oferă informația, pentru că e vorba de conturile anonime de care vă ziceam. Facebook refuză să dea date despre autorii amenințărilor, chiar dacă procurorul cere aceste informații. Deci există o anumită limită de care ne lovim și vreau să vă pun o întrebare. Dacă noi suntem capabili să facem uh, scuturi antirachetă, de ce nu putem împreună să lucrăm la un scut împotriva instigării la ură împotriva știrilor false, care sunt de multe ori la fel de periculoase pentru viața oamenilor și care în același timp, dacă le protejăm, aceste valori ne pot salva viața. Poate că și uh, ceea ce a spus domnul Milo ar fi un început. N-am înțeles exact cum să funcționeze mecanismul propus de dumneavoastră, dar cred că ar fi foarte bun. Bine, acum nu cred că am mai uitat pe nimeni. Ba da. Vă rog, doamna instant. Spuneți ceva la sfârșit, dar după aceea trebuie să dăm cuvântul și vorbitorilor. Vă rog, doamna Insir, vă pun o întrebare direct. Credeți că o revizuire a cadrului decizional UE pentru îmbunătățirea standardelor și pentru a combate incitarea la ură și violența, a facilita um, aducerea în fața justiției a crimelor, a um, folosirii violenței, a folosirii xenofobiei și rasismului prin, uh, deci, printr-o înăsprire a codului penal și a legilor penale, credeți că ar fi o soluție aceasta? Vă rog, acum trebuie să vă dau cuvântul dumneavoastră, nu trebuie să <laughs> cheiați discuția, vă rog, trebuie doar să o continuați, așa că vă rog să țineți cont de acest lucru, nu trebuie să trageți o concluzie, ci trebuie doar să uh, încercați să adresați cât se poate de multe întrebări mm, care v-au fost adresate, dar în scurt timp civil society. Vă mulțumesc. În primul rând, ce ar trebui să facă societatea? Și sunt de acord cu domnul Milo pentru că, pe de o parte, vedem că există o mișcare prin care populiștii se unesc și noi trebuie să facem același lucru. Toate organizațiile trebuie să colaborăm și să verificăm ceea ce se întâmplă în cazul dezinformării și discursului incitator la ură. Cred că suntem mai puternici împreună și trebuie să lucrăm în capacitatea noastră să folosim ceea ce există deja pentru a avea o capacitate mai mare împotriva dezinformării. Cred cu tărie că ceea ce Uniunea Europeană poate face în domeniul politicilor este să aducă o finanțare suplimentară. Este un lucru crucial, nu doar Rusia, ci și ceilalți actori care se ocupă cu dezinformarea, au uh, fonduri imense care sunt implicate în aceste operațiuni, așadar avem nevoie și noi de ajutor ce putem face? Cooperarea, comunicarea, pentru că uităm despre comunicare, scriem rapoarte și le spunem oamenilor că ar trebui să citească cărți și articole, însă noi ar trebui să ne aducem aminte că trebuie să comunicăm simplu și la nivelul uh, oamenilor. Asta încercăm la Keyboard Warriors, uh, deschidem campanii de conștientizare, examinăm uh, întreaga perspectivă și să implicăm diverse grupuri în uh, lupta împotriva dezinformării și discursului incitator la ură. Bineînțeles, educația este cheie pentru că oamenii sunt înclinați uh, spre dezinformare atunci când nu sunt informați. Avem o problemă pentru că nu putem să digerăm toate informațiile care există, însă toate campaniile împotriva dezinformării și discursului incitator la ură sunt cruciale. Nu cred că discursul care incite la ură, dacă discutăm despre libertatea exprimare pe internet. Deja am criminalizat discursul incitator la ură. În Polonia, de exemplu, discursul uh, discursul împotriva LGBTI nu este criminalizat. Avem uh, este criminalizat discursul incitator la ură împotriva altor grupări, dar uh, nu împotriva LGBTI. Deci, legislația este un aspect cheie și aici și am discutat mult despre ură, să nu uităm că ura polarizează societatea, nu știm uh, încotro merge și unde se poate ajunge. Acum e vremea să acționăm. Dacă nu suntem atenți și acționăm acum, nu știm uh, unde vom ajunge peste câțiva ani. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, domnul Narahov. Da, în legătură cu situația din Catalonia, deja am vorbit despre problema cu tsunami democratic. Judecătorul a, spun că exist, a spus că există anumite probe care arată către terorism. Într-adevăr, au existat uh, violențe, însă nu am văzut uh, probe care să susțină terorismul. Da, dacă nu este vorba de terorism, uh, înseamnă că este o încălcare a drepturilor fundamentale. Ce am auzit din sursele de încredere din Spania este că, într-adevăr, proiectul de lege este o altă amenințare la adresa drepturilor omului. În legătură cu implicarea ONG-urilor, uh, faptul că acestea sunt ascultate în Parlamentul European este un lucru foarte bun. Bineînțeles că și eu am badge meu și vin aici deseori, însă nu este cazul pentru mulți colegi. În acest an am adus 17 activiști din Europa pentru a lupta împotriva directivei copyright-ului și am fost acuzați că suntem uh, maniorente ale Google și că aducem dezinformarea în Parlamentul European. În ceea ce privește întrebarea doamnei Keller în legătură cu ceea ce am, ar trebui să facem, filtrele nu funcționează, nu ar trebui folosite Poate am avea nevoie de un mecanism care aplică acțiuni în funcție de diversele tipuri de conținut. Pe, pe, o fi o idee bună pentru următorul, următoarea legislație în legătură cu serviciile digitale. Guvernele ar trebui să uh, adopte legislația în legătură cu viața privată care ar uh, diminua foarte mult uh, supravegherea comercială din partea acestor companii. și alte autorități eh, trebuie să emită și ele amenzi corespunzătoare. De asemenea, eh, unele măsuri încalcă libertatea de întrunire dacă persoanele anonime Uh, se angajează în discurs incitator la ură, atunci aceste cazuri ar trebui să fie anchetate unul câte unul și nu să se aplice un asemenea criteriu global tuturor. Domnule Milo, ce trebuie făcut? Este poate întrebarea cea mai importantă și motivul venirii noastre aici. Aș sugera că să existe o poziție mult mai puternică a Comisiei Europene în legătură cu platformele. Uh, amenințarea cu reglementarea este poate singurul motiv care să uh, facă platformele să introducă politici care să ducă la eliminarea acestui conținut incitator la ură. Trebuie să apărăm discursul legitim, însă acum uh, preferințele și atitudinile, viețile oamenilor sunt uh, distruse de către acest discurs. Deci uh, cred că trebuie să acționăm mult mai eficient și mai rapid decât în trecut. Poate că o paralelă cu GDPR. Uniunea Europeană a stabilit de facto normele pentru întreaga lume, lume în ceea ce privește protecția vieții private. Suntem în poziția unică aici în Uniunea Europeană de a reacționa în mod similar ca un organism pentru întreaga lume, ca un me- pentru a inventând un mecanism de a contracara uh, aceste conținuturi de dezinformare. Pentru a răspunde domnului Ulrich, da, noi primim o anumită parte a finanțării noastre de la Fundația pentru Democrație, primim și uh, finanțare de la guvern, avem finanțări foarte din multe surse. Domnul Ulrich reprezintă un partid politic care a adunat semnături pentru un uh, referendum al Slovaciei pentru părăsirea Uniunii Europene. Acum e aici și se bucură de beneficiile de a fi eurodeputat. Un coleg al său a fost uh, condamnat recent pentru incitare la ură și a trebuit să-și dea demisia din Parlamentul Slovac. Deci uh, nu cred că slovacii se bucură foarte mult domnul Uric este unul dintre cei care uh, răspândește uh, dezinformări. Bun. Acum are cuvântul doamna Higinducăl. Da, s-a spus foarte mult uh, în legătură cu reglementarea și rolul pe care îl poate juca Comisia Europeană. Da, este adevărat, unele organizații membre participă la uh, exercițiile de monitorizare ale codului de conduită, însă am avut și o atitudine critică în legătură cu rolul jucat și în legătură că uh, se capitulează în fața platformelor și nu discutăm despre o reglementare. Ne așteptăm ca cei expu, expuși la ură să uh, găsească soluțiile. Unele, unele organizații susțin uh, acest lucru, alte, eu nu vreau să, mă, să atac comisia, societatea, organizațiile societății civile uh, nu uh, joacă rolul pe care ar trebui să-l aibă în susținerea victimelor. Organizațiile de pe teren au nevoie de susținere pentru munca pe care o fac. Este o discuție pe care trebuie să o purtăm în, pentru a vedea cum ne putem asigura că banii pot să ajungă direct la uh, cei care au nevoie de, de fonduri. Trebuie să vedem cum uh, facem acest lucru în Uniunea Europeană. Un alt lucru foarte important este polarizatori, sunt polarizatori, vorbesc în numele comunității LGBTI. Uh, prima dată este atacată o minoritate, după care alta, este un uh, efect al dominoului Și ultimul lucru, înainte de a intra un într-un dialog despre acest lucru în legătură cu comentariile transfobe. Respect uh, opinia tuturor, însă cred că trebuie să avem uh, grijă să nu ne exprimăm în numele altor grupuri, uh, în numele uh, feminiștilor, în numele femeilor, oricât de mult respect opiniile dumneavoastră, trebuie să avem grijă când facem acest lucru. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Dați-mi voie să vă împărtășesc tuturor celor care au rămas aici câteva remarci de încheiere. Suntem aici dintr-un motiv bine întemeiat. Această comisie libe uh, pune mare preț pe, pe drepturile omului, statul de drept și democrație în Uniunea Europeană și în statele membre. Am luat inițiativa de a purta dezbateri periodice în legătură cu starea drepturilor omului, statului de drept, în statele membre, în plenara Parlamentului. Facem acest lucru. Am uh, discutat despre aceste probleme și am uh, redactat o serie de rapoarte și rezoluții până acum. Ne pasă și despre un uh, cadru european de stat de drept pentru stat, mm, mm, statul de drept și democrație care să nu fie discriminatoriu, să nu arate cu degetul, fără înclinații politice, în cadrul căreia fiecare stat membru să fie examinat uh, în cadrul acestor parametri stabiliți în tabela de marcaj pentru justiție. Am uh, invitat uh, vorbitori care sunt foarte angajați. Poate unele dintre opiniile dumneavoastră sunt susținute de către membrii, altele nu, Ceea ce încerc să spun este că starea democrației, statului de drept, uh, ne preocupă, în special pașii înapoi și problemele la care asistăm uh, în anii de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, împreună cu Carta uh, Drepturilor Fundamentale, pentru că acestea trebuiau să fie obligatorii pentru toată lumea. Valorile din articolul 2 nu sunt doar un deziderat, ci principii obligatorii pentru toată lumea în separarea puterilor. Și uh, dreptul minorităților de a deveni majorități este ca statul de drept uh, nu înseamnă uh, să conduci prin lege. Nici o majoritate nu are dreptul să uh, hărțuiască o minoritate, să mm, încalce drepturile fundamentale ale eh, persoanelor. Și nicio majoritate nu are dreptul să uh, submineze fundațiile Uniunii care este bazată pe uh, drept. Aceasta este Uniunea Europeană. Deci, uh, ceea ce spuneți aici este foarte potrivit și am avut o zi foarte intensă, foarte lungă și vom continua mâine. Ne reluăm uh, munca la ora 9 dimineața și ne vom vedea mâine. Vă mulțumim!